Good morning and welcome. Bună dimineața, dragi colegi, și bun venit la întâlnirea comisiei noastre. Mă bucur să văd că atât de mulți colegi sunt astăzi prezenți. În primul rând, Aș vrea să vă anunț că punctele 14 și 15, schimbul uh, de opinii în ceea ce privește tratatul de la Marrakesh, cele două vor fi dezbătute ca ultim punct uh, de pe ordinea de zi, în jur de 12, 12 și 10. Și am și câteva comunicări uh, din partea coordonatorilor de la ședința de ieri. Coordonatorii au uh, adoptat uh, două cerințe de urgențe în ceea ce privește 40, 42 uh, și 47 din 2015, care să fie trecute pe ordinea de zi. Petiția în legătură cu accidentul feroviar de la Santiago de Compostela și cel în legătură cu buza de iepuri au fost introduse pe ordinea de zi din ianuarie. Petițiile mm, din Taranto, care au fost dezbătute pe larg în urmă cu o lună, am hotărât la coordonatori să le introducem pe ordinea de zi chiar înaintea misiunii de constatare care va avea loc în a doua jumătate a anului 2017. Astfel încât să avem informații actualizate înainte de a pleca la Taranto. Petiția 334 va fi introdusă pe ordinea de zi după ce vom fi primit uh, avizul din partea Comisiei ECON, pentru că nu are niciun sens să dezbatem această petiție dacă nu avem avizul Comisiei competente. 662 și 0337 vor fi introduse pe ordinea de zi după ce uh, sentința în instanță va fi dată, pentru că până atunci nu are sens. Petiția 1412 și 0820 din 2015 vor trece pe ordinea de zi din februarie și în felul acesta s-a adoptat și ordinea de zi pe ianuarie. În ceea ce privește recomandările uh, contestate, majoritatea recomandărilor de compromis pe care le-am propus eu au fost adoptate, dar pentru 0626 aceasta a rămas deschisă și se cere informație suplimentară a Comisiei de asemenea, s-a modificat și greșeala la petiția 0657 și o listă detaliată în ceea ce privește uh, punctele uh, B uh, vor fi disponibile la sfârșitul acestei ședințe. În ceea ce privește pregătirea pentru dezbaterea legată de Brexit, acesta este un punct pe care trebuie să-l dezbatem în profunzime coordonatorii trebuie să trimită comentarii în ceea ce privește analiza impactului Brexitului și proiectul de document pregătit de secretariat va fost, va fost deja transmis. Este important să-l citiți cu atenție și să prezentați secretariatului comentariile dumneavoastră înainte de 8 decembrie, deci joia viitoare. Trecem acum la programul de cercetare. Între coordonatori am ajuns la un acord uh, pentru toate propunerile făcute de grupurile politice care vor fi preluate în calitate de noi cereri sau de continuare a celor existente și uh, Policy Department va finaliza documentele respective. Pregătirea documentelor pentru prima întâlnire a rețelei de uh, petiții a fost făcută și în curând va avea loc o întâlnire la nivelul stafului. Prima întâlnire ale rețelei va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie, deci uh, după vacanța de Crăciun, când vă veți întoarce la lucru foarte bine dispuși. Iată care a fost, uh, au fost deciziile coordonatorilor. Și acum vom trece la vot. Cei care nu au uh, introdus încă cartela de vot, vă rog să o faceți. Domnul Marias, vă rog. I will be very brief. Foarte pe scurt, doamnă președintă, și voi vorbi în greacă. În ceea ce privește raportul în Valina, întâi și întâi vreau să vă spun că lista finală de vot am primit-o de-abia la 11 seara și ar trebui să primim la timp listele de vot ca să ne putem pregăti. În, în cazul listei care s-a trimis observatorilor, observatorului uh, pentru cetățenie, lista a venit 24 de ore înainte de vot. Și Apoi, la compromisul 14, eu am două amendamente de făcut. Și nu am fost de acord uh, să fie inclus uh, compromisul de amendament. Iar în ceea ce privește modificarea legată de observațiile uh, din partea membrilor germani, nu acelea au fost preluate, dar în schimb nu s-a preluat niciun fel de trimitere la observația mea. Și la compromisul 8, uh, așa se spune că ar fi fost inclus amendamentul, dar nu este corect. Am anunțat acest lucru ieri, aseară la ora 11, prin e-mail, când am primit lista de vot și am trimis uh, încă un mesaj e-mail cu toate aceste observații. pentru uh, cu solicitările mele pentru amendamentele uh, 194 uh, și 193 și am, aș vrea să se respecte procedura. atunci când uh, se votează aceste două amendamente. In my list is not. Dar pe lista mea nu am aceste puncte. Poate ați primit o altă listă dumneavoastră. Domnule Marias, nu știu dacă ați terminat atunci aș vrea să vă ofer câteva informații suplimentare. Lista de vot a fost uh, transmisă nu la orele 11, nu știu când v-ați uitat la e-mail, ci în jur de ora 7 seara. S-a ajuns la un acord pentru amendamentele de compromis între diversele grupuri politice. Bine, poate nu dumneavoastră, dar dumneavoastră poate erați o minoritate. Deci s-a ajuns la un acord între majoritatea grupurilor politice, între majoritatea celor care erau uh, acolo, echipa de negociere și de aceea amendamentele au fost uh, incluse atunci când s-a putut și când nu, nu au fost incluse. E uh, ușor de înțeles. Iar amendamentele de compromis nu trebuie să acopere toate amendamentele prezentate. Amendamentele pot fi respinse în conformitate cu regulile. Așa funcționează lucrurile la orice comisie. Nu vreau să începem acum o dezbatere pe această temă. Doamnă președinte, aș vrea să iau din nou cuvântul, dacă se poate. Doamna Valina a cerut să ia cuvântul înaintea dumneavoastră. Domnule Marias, bună ziua! Îmi pare rău, noi am avut două întâlniri uh, ale raportorilor din umbră și la niciuna din ele dumneavoastră n-ați venit și nimeni care să vă reprezintă. Deci, e clar că nu putem ajunge la un acord dacă nu participați la aceste ședințe. Am avut două astfel de ședințe. Și nici dumneavoastră, nici nimeni de la biroul dumneavoastră n-a venit la aceste ședințe. De aceea, la ultima ședință, când am ajuns la amendamentele de compromis la Strasburg uh, și lista provizorie, de altfel, a fost trimisă de vineri. Schimbările care s-au făcut uh, după aceea au fost uh, trimise ieri la 12 la prânz. Deci ce trebuie să faceți este să participați la ședințele raportorilor din umbră pentru a ajunge la compromisuri. I suggest that the two... Da, v-aș sugera ca cei doi, mă scuzați, dar acum eu sunt la prezidiu, așteptați o clipă. Deci, uh, dumneavoastră, la nivel bilateral, poate puteți rezolva această chestiune. Doamnă președinte, vreau să facem asta înaintea votului. Foarte bine, veți avea cuvântul după aceea. Aș vrea să reamintesc colegilor acum că avem uh, o ordine de zi foarte plină și nu vreau să pierdem timpul acum cu dezbateri inutile, ci să trecem cât mai repede la vot. Domnule Marias, vă rog și foarte rapid. Da, mulțumesc. Doamnă președintă, dacă respectăm democrația, nu înseamnă că pierdem timpul. Trebuie să facem aici ceva ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Iar, în al doilea rând, prin procedura pe care o propuneți dumneavoastră, poate că grupurile politice consideră că un amendament a fost inclus în amendamentul de compromis, când, de fapt, acest amendament nu are nimic de a face cu compromisul și uh, există amendamente care nu pot fi supuse votului pentru că altfel deputatul nu mai are dreptul să voteze asupra propriului său amendament și există amendamente care nu sunt incluse în amendamentul de compromis și atunci trebuie votate separat. Doamna Valina, lista finală ne-a ajuns ieri seară la orele 19 uh, și nu la prânz, cum ați spus dumneavoastră. Eu cer doar niște voturi separate și e vorba aici de uh, Germania. Văd că dumneavoastră sunteți contrară, dar ar trebui să supuneți votului această chestiune. Pentru că nu putem spune că amendamentele astea sunt acoperite de amendamentele de compromis, pentru că nu e așa. Președinta, da, foarte uh, rapid, înainte de a-ți da cuvântul, Angela. Uh, vreau să vă spun că uh, pentru a lucra de adevăratele democratic aici trebuie să faci uh, parte și să vii la ședințele cu raportorii din umbră, pentru că altfel nu poți să te plângi după aceea. Dar dacă nu ești prezent la ședințe, cum se poate ține cont de părerea dumneavoastră dacă nu sunteți prezent nici dumneavoastră, nici asistenții dumneavoastră, nici consilierii și așa mai departe? Domnul Maria, trebuie să urmați regulile și să puneți aceste amendamente pe lista voturilor separate și dacă majoritatea nu e de acord, foarte bine, dar nu putem acum să uh, nu votăm aceste amendamente doar uh, ascunzându-ne în spatele unor uh, chestiuni de procedură, pentru că practic aceste amendamente nu sunt acoperite de cele de compromis. Doamna Valina, vă rog. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat și repet ce am spus mai devreme. Dânsii nu au participat la ședințele organizate, nu au răspuns la e mail și așa mai departe. Dar în lista provizorie pe care am trimis-o vineri, puteți să ne spuneți, să ne răspundeți spunându-ne că doreați aceste voturi separate chiar dacă ne-ați fi răspuns ieri la ultima oră, de exemplu. Domnule Marias, n-am nicio problemă să facem acest vot separat, dacă doriți, o facem pentru 172 și 173. Dar v-aș ruga, de asemenea, ca atunci când organizăm ședință să și participați. Domnule Marias, trebuie să vedem, uh, uh, avem o posibilitate să vedem dacă colegii sunt de acord sau nu să le includă aceste amendamente. Nu, asta este cu totul altceva. Colegii, dacă spuneți că trebuie să accepte un amendament oral, asta este o capcană. Eu am cerut un vot separat pentru amendamentele prezentate de mine. Nu e așa de dificil și e nevoie de 10 secunde în plus. Deci puteți să puneți pe lista de vot ca voturi separate amendamentele prezentate de mine. Și cu asta terminăm. Dacă ați fi acceptat de la început propunerea mea, am fi terminat deja. Acum am pierdut deja 5 minute pe o chestiune care nu ne ia decât 10 secunde. Președinta, da, vom face următoarele. Dar să nu creăm un precedent în felul acesta. Vom vota separat aceste amendamente 172 și 207. Nu, domnul Marias, este 172 și 173, doamnă președintă. Foarte bine, le vom vota separat de data aceasta, dar să nu credeți că așa se va întâmpla și pe viitor. Și v-aș ruga să participați uh, la negocieri și să facem acest lucru, să avem o dezbatere la coordonator, să fie clar pentru toată lumea. Doamnă președinte, pentru că eram uh, raportor, am trimis, uh, am trimis votul final cu peste 72 de ore înainte, nu așa în ultima clipă. Da, vă rog, e abia uh, dimineață, vă rog să nu ne stricați ziua și să trecem la vot. Foarte bine, începem votul. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 107. În două părți. Prima parte nu. Așteptați prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, A doua parte este caducă. Deci, suntem la... Trecem la compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la compromisul 5. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 122 în două părți. Prima parte pentru. Prima parte de la 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică la prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Deci votăm a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică și la a doua parte. S-a deschis votul. Vă rog să votați, dragi colegi. Vă văd că nu votați. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar, vom face o verificare. S-a închis votul, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotriva, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, la diferența de un vot. Osta patruzeci și șapte pentru 146, mă scuzați, spune președinta. Întâi 146. Foarte bine, se pare că 146 este caduc. Trecem la 147 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la 147. Se adoptă. Trecem la 148, 49 și 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 a fost retras, 152 pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare. Se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge. 155 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 156 în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. șapte pentru, împotriva abțineri, se respinge. 158 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 160 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, Abțineri. Vom face o verificare la a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 161 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vom face o verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, în mod clar. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare, la a doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vom vota separat 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge cu claritate. Vom face verificarea de dragul democrației. S-a deschis votul. S-a închis votul și se vede clar că s-a respins. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, e caduc. 178 pentru, împotrivă, abțineri, vom face o verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 100, da? Spuneți-mi. La 176, acesta a fost uh, respins, deci 177 nu este caduc, trebuie să se voteze. Foarte bine, atunci votăm amendamentul 177. 177 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. să adoptă. 191 și 192 împreună identice pentru împotrivă abțineri se respinge. 193 pentru împotrivă abțineri Vom face o verificare la 193. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Se respinge. 204 și 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, against, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Mergem la citări. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, trebuie să verificăm.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 împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, verificăm și acest vot. Se respinge. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10,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 Verificăm acest amendament. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge, pardon. Se corectează, doamna președinte. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Să, haideți să verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Și amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu trebuie să mai verificăm. Compromisul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm de data aceasta. Am închis votul și se adoptă. Și apoi trecem la amendamentul 29 și 30. Sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Închidem votul și se respinge. 31 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 42. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45. Cine este pentru, împotrivă, verificăm la 45. Închidem votul și se respinge. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 208. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm și aici. Și am închis votul acum și se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49 și 50 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 pentru 52, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte de la 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, 56 devine caduc, 57 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm aici. Și se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. închis votul și se respinge. Iată. 62 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru 65 devine caduc, 66 cine este pentru? Șaizeci șase votăm. Șaizeci șase pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și de data aceasta votăm ca să Menținem pacea în sală. Amendamentul 73 îl votăm electronic. Deschid votul. Închid votul și se respinge. Amendamentul 76 pentru. Votăm în bloc. Putem să votăm de la 76 la 82? Nu de la 76 votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 76. Se închide votul și se aprobă. Se adoptă 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 78. Pentru. Împotrivă. Ab... Nu prea vă arătați poziția. Haideți să reluăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 în două părți, cine este pentru la prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cealaltă parte devine caducă în acest caz și trecem la amendamentul 84 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 85. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 92. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, cine este pentru la 92? Împotrivă, abține, se adoptă. Votul final, votăm electronic, deschidem votul. Și se închide votul și se adoptă. Mulțumesc foarte mult și trecem la următorul vot, raportul de misiune și recomandările în urma misiunii din Slovacia. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5, 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotriva abțineri se aprobă. Se adoptă. 6. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă textul consolidat de la amendamentele, amendamentele 13 și 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă 22 pentru împotriva abțineri se adoptă textul consolidat amendamentele 23 și 24 cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la votul final pe întregul document. Vom vota electronic, deschid votul și se închide votul și s-a adoptat în unanimitate raportul. Excelente rezultatele acestea! Can I encourage colleagues? Vă rog, stimați colegi și cei care ies din sală, ieșiți rapid și fără multă gălăgie, ca să putem trece la următorul punct.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 item Bun, trecem la punctul 16, petiția 19 din 2000, eh, petițiile 19, 20, 21 din 2016 și începem prin a saluta eh, prezența petiționarilor la reuniunea noastră. Sper să vă simțiți bineveniți eh, și să vă reprezentați interesele așa cum este dreptul cetățenilor să vină în Comisia PETI și să-și spună problemele, având un schimb de vederi uh, pe viu și în uh, timp real, pentru că această reuniune este și transmisă live, așa că se poate participa la această dezbatere practic și de la distanță și uh, am să dau cuvântul petiționarilor, domnului Ivan de Hunge uh, și domnului Horval, domnului uh, Amel Kefti și domnului Hodson. Aveți 5 minute maxim uh, și vă rog să le împărțiți între dumneavoastră. Oui, bonjour, euh, Roldan Luic. Mulțumesc. Reprezint Federația pentru Comerț și Servicii a Sindicatelor franceze și prezentăm trei petiții legate de precaritatea condițiilor de lucru în Europa, regatul, în Franța, Belgia și Regatul Unit, uh, având în vedere că companiile americane au interesul ca în Europa să scadă standardele de lucru, de uh, protecție a salariaților și pre, starea de precaritate salarială practic reiese din cifrele publicate de companie. Numai în, 20, în, în 10 zile 31 de cetățeni europeni au uh, au, 31.000 de cetățeni au uh, semnat aceste petiții. Eu am să mă refer la petiția din partea Franței, realizată de uh, CCG, uh, Confederația Generală a, pentru Muncă. Este un subiect extrem de important pentru că salariații din țara noastră se află într-o situație foarte complicată și am să vă dau niște date mai precise. McDonald's are o, o mare majoritate a restaurantelor sale sub franciză, cam 85%. Și acestea sunt restaurante mici adesea, sub franciză, care practic își izolează salariații. Deci la Marsilia sunt o serie de restaurante unde totuși uh, salariații au reușit să se mobilizeze ca să-și apere interesele, dar compania a făcut tot ce se poate uh, împotriva acestei acțiuni și practic a vândut restaurantele uh, pentru ca structurile mici să nu mai aibă nicio posibilitate ca salariații să se sindicalizeze și să-și reprezinte interesele astfel să poată participa la beneficiile care se cuvin. Și, bineînțeles, că astfel angajatorul poate să facă ce vrea el cu întreprinderea respectivă și cu salariații. Deci, vă atragem atenția asupra faptului că în Franța există un vid juridic în domeniul acesta și sperăm că prin petiția noastră pe care o veți susține vom putea să facem lucrurile să progreseze înspre bine. Uh, și acum am să mă opresc ca să las și altora cuvântul pe subiectul acesta, dar ne aflăm într-o situație care de fapt afectează salariații din toată Europa și uh, atragem atenția Parlamentului European asupra acestei situații. Credem că trebuie să fie abordată situația aceasta de precaritate a salariaților pentru a veni cu o reacție reală astfel încât persoanele acestea să nu-și piardă încrederea și să le arătăm că salariații sunt protejați cu adevărat în Europa și toată lumea poate să se bucure de drepturile uh, menționate în uh, petiția noastră. Mulțumesc! Eh, la Mulțumesc! Vă mulțumesc și mulțumesc pentru ocazia oferită de a veni să vă putem prezenta petiția noastră. Înainte de a da cuvântul președintelui eh, sindicalistului, eh, Sindicatului Socialist din Belgia, ABBV. Permiteți-mi să vă dau câteva elemente de context suplimentare. Există petiția pentru uh, locurile de muncă flexibile, însă cel mai mare angajator de pe pământ este un uh, angajat în Belgia, spune vorbitorul, în 2015, McDonald's-ul din Belgia a creat nouă restaurante și tot în 2015 au anunț, a anunțat că, având în vedere noul program uh, pentru ocuparea tinerilor al comisarului uh, Thyssen, uh, a anunțat deci crearea a 500 de noi locuri de muncă. Ori, la un an după, vedem că nu sunt 79 de restaurante, ci 75 și doar 3300 de angajați noi. Pentru că în uh, Bruxelles, uh, dacă mergi la, în centru să mănânci uh, la un fast food, vezi că foarte multe astfel de contracte sunt uh, încheiate 75% din uh, contracte sunt încheiate cu tineri aflați în situație precară, studenți în cea mai mare parte, iar uh, uh, situația se înrăutățește pentru că acum nici măcar nu se mai încheie contracte, ci sunt acorduri de muncă, ești sunat de angajator zi de zi pentru a te prezenta la muncă. Noi ne-am plâns guvernului pentru că contribuabilul uh, belgian uh, plătește o grămadă, o grămadă uh, pentru prestațiile sociale, dar nu uh, și cei care sunt angajați prin aceste acorduri de muncă. Noi sperăm că va fi lansată o investigație la nivel european împotriva acestor uh, practici. Lucrătorii de la McDonald's fac apel la Europa pentru sprijinul în lupta împotriva acestor abuzuri. Pentru detaliile tehnice voi da cuvântul președintelui meu. Bună ziua tuturor și mulțumim pentru invitație. Sunt uh, președintele Sindicatului Socialist Belgian. Sunt mulți lucrători nedeclarați în sectorul restaurantelor în Belgia, iar guvernul belgian uh, a venit cu un nou sistem, acest flexi jobs, prin care s-ar evita, așa zis, munca nedeclarată. este vorba despre nouă legislație compatibilă cu contractele de zero oră, care a, a form, a, acordă o flexibilitate majoră pentru angajator și precaritate totală pentru angajat. Este un nou sistem care va avea o mare influență asupra situației lucrătorilor, dar și care va falsifica concurența aceștia, uh, McDonald's, ca și alții, vor avea posibilitatea să se organizeze în așa fel încât să își poată ușor schimba lucrătorii în aș, între ei, în așa fel încât să um, fenteze legea. Noi ne întrebăm dacă chiar este nevoie de acest sistem. Credem că nu este nevoie nici de cum. Există deja un sistem care asigură suficientă flexibilitate uh, și care respectă lucrătorii. Guvernul refuză să compare cifrele uh, în privința lucrătorilor declarați și a celor nedeclarați. Noi suntem convinși că e vorba de principiul vaselor comunicante și că prin noul sistem se va uh, evita respectarea um, sistemului de protecție socială. nu a existat niciun fel de dialog între guvern și partenerii sociali în privința acestui, acestei nou legi, iar sindicatele belgian, belgene au lansat o procedură în, în fața tribunalului belgian, considerând că se încurajează așa, așadar uh, dumpingul social și discriminarea lucrătorilor. Mulțumesc, Ian Hansen este aici? Ian Hodson da, Ian Hodson de la BFAWU. Situația din Regatul Unit este la fel de proastă ca cea din Belgia și Franța. E vorba despre tineri care lucrează pentru McDonald's pentru că 90% din forța de muncă a McDonald's în Regatul Unit uh, este, așa zis, angajată cu acest contract de zero ore care este folosit pentru a controla forța de muncă. Sunt foarte multe povești de-a dreptul de groază în care oamenilor li se trimit SMS-uri și dacă nu se prezintă la muncă foarte repede, nu mai primesc niciun contract pentru săptămâna viitoare. Dacă se plâng, iarăși nu mai primesc ore de muncă. Ă, este și cazul unei femei însărcinate care a spus că nu s-a făcut o evaluare de risc că conform unei evaluări de risc, uh, perioada de uh, odihnă pe care să îi se acorde ar trebui să fie mai mare și i s-a spus să nu mai vină la muncă, pur și simplu, și că se renunță la serviciile ei. Pentru mulți dintre acești oameni, uh, această situație a însemnat că nici nu mai, nu mai pot plăti împrumuturile, nici nu mai pot contracta împrumuturi, uh, nu au concedii plătite și uh, discriminarea în domeniul locuințelor este foarte mare la adresa uh, acestor lucrători. De curând, McDonald's a anunțat că încearcă să ofere persoanelor contracte pe termen fix de 4, 16 sau 40 de ore și că, așa zis, um, lucrătorii nu sunt interesați de acești, uh, aceste contracte permanente. Ei bine, cei cu care am discutat noi nu au primit niciun fel de astfel de ofertă sau, atunci când au primit astfel de ofertă, aceasta era formulată în așa fel încât era clar că nu o pot accepta având în vedere că orele oferite erau ore fixe și ă, persoanele ar fi trebuit să vină la muncă exact în acele ore. Ă, și ă, făcând acest lucru nu ar fi putut să se mai angajeze cu fracțiune de normă și în altă parte. Regatul Unit a anunțat de curând că salariile vor suferi reduceri foarte mari în următorii zece ani și că folosirea acestor contracte de zero ore iar folosirea acestor uh, contracte de zero ore va face ca situația să se înrăutățească din ce în ce mai mult. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc. Avem un reprezentant din partea comisiei, domnul Julian de Beis, căruia îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Evident, am citit aceste trei petiții cu cel mai mare interes. Se confirmă astfel o tendință pe care am observat-o noi la DG Ocupare, și anume că uh, Um, munca cu fracțiune de normă și munca flexibilă um, sunt în creștere pe piața muncii. În ceea ce privește condițiile de muncă descrise de, pro- de petiționari, am putea să ne dăm cu părerea, dar nu credem că ar fi constructiv. Comisia ar trebui mai degrabă să vadă ce se poate face pe marginea textelor juridice ori, din acest punct de vedere, situația este un pic diferită uh, în fiecare petiție în parte. Pe scurt, nu vedem ce s-ar putea face la prima petiție în Franța, dar pentru celelalte două, pentru petiția belgiană și cea britanică, am putea face o investigație suplimentară. Pentru prima petiție, deci, din câte înțelegem, există un obstacol în uh, calea sindicalizării acestor persoane. Restaurantul McDonald's, restaurantele McDonald's funcționează mai ales în uh, regim de franciză, ori acest lucru poate constitui un, uh, o piedică în calea sindicalizării. acesta același proprietar mai mult decât dacă același proprietar ar avea mai multe restaurante. Din păcate, nu avem o legislație europeană care să ne permită să combatem această situație. Există directiva 202-14 care obligă la uh, informarea și consultarea lucrătorilor de cele mai multe ori, mai mult de 20 lucră, de lucrători într-o firmă, dar practic nu se obligă la sindicalizare. În consecință nu vedem uh, vreo încălcare a, unui, uh, a unei legislații europene. Câteodată există un proprietar cu mai multe restaurante și atunci ar trebui să stabilești un prag. Există o procedură la nivel european, ă, pardon, la ă, nivel francez, spune, se corectează vorbitorul, pentru a contracara acest lucru, însă nu există o astfel de procedură și la nivel european. Deci, deocamdată, în privința primei petiții, nu vedem cum i-am putea da curs. În ceea ce privește situația din Belgia acum, am um, studiat acest regim al uh, flexi-joburilor, un regim foarte complex. Există două texte de lege care ar putea fi utile, spun ar putea fi utile, fără să garantez nimic, trebuie să se mai investigheze această chestiune. Directiva privind declarațiile scrise, care obligă angajatorul să dea în scris o confirmare către angajați în privința condițiilor de muncă. Cu flexi joburile din Belgia, contractul de muncă nu mai e obligatoriu încheiat în scris și asta într-adevăr ar putea fi problematic. Știm că angajații uh, belgieni primesc foarte multe informații în scris, dar una dintre acestea lipsește de fapt. Prin definiția lor, aceste flexi-joburi sunt uh, locuri de muncă cu condiții fixe și nu primesc confirmație, confirmare pe perioada mm, angajării și acest lucru este contrar Um, directivei 91-533, fără bară, 91533. Vom încerca să contactăm, deci vom contacta de fapt autoritățile belgiene, întâi uh, pe care neoficială și apoi uh, prin proceduri mai uh, obligatorii, dacă aș putea spune așa. În ceea ce privește uh, pe cei angajați prin acest nou regim, trebuie știut că avem o directivă la nivel european care privește munca cu fracțiunea de normă, iar principiul de bază este că nu îi poți discrimina pe cei angajați prin acest uh, tip de contract pentru că sunt angajați cu, normă de, uh, cu fracțiune de normă. Dacă găsești uh, lucrători comparabili, trebuie să compari și să vezi dacă există discriminări sau nu. Deci am putea compara uh, lucrătorii cu aceste două tipuri de contracte, dar într-adevăr s-ar putea să existe discriminări în ceea ce privește plata. Iarăși vom lua legătura cu autoritățile belgiene pentru a lămuri și acest aspect. În ceea ce privește cea de-a treia petiție, McDonald's în Regatul Unit. Este vorba despre statutul lucrătorilor cu contract 0 ore. În Regatul Unit, la ora actuală, există două tipuri de angajați. În, uh, sunt cei care au o protecție totală și cei care sunt mai puțin protejați, însă această distincție nu este valabilă și la nivel european, din punctul nostru de vedere. În Europa ai lucrători uh, independenți și cei care nu sunt lucrători independenți ar trebui să uh, beneficieze de toate drepturile europene. Deci, cei din Regatul Unit și în speță de la McDonald's sunt angajați sau lucrători în sensul, uh, în înțelesul european. Deci atunci ar trebui să primească, spre exemplu, protecție pe perioada, protecție pentru maternitate vom uh, studia în uh, continuare acest caz și vom, uh, pe baza informațiilor obținute, vom acționa. Iată ce am făcut până acum. Sunteți foarte ambițioși, foarte bine, iată, s-au pus punctele pe I, foarte bine. Dau cuvântul colegilor. Doamna Darling. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc petiționarilor și comisiei pentru observații. E doar uh, partea vizibilă a icebergului. Cele trei petiții acoperă doar trei state membre, însă populația combinată a acestora este de 141 de milioane de oameni. Iar uh, sprijinul online pentru aceste petiții este foarte mare și demonstrează, cred eu, Um, faptul că această situație se reproduce și în alte țări. E vorba despre contracte precare uh, care sunt folosite din ce în ce mai mult în mai toate statele europene. Deci cred că, într-adevăr, problemele sunt uh, mult mai multe și diverse decât cele de natură tehnică despre care s-a vorbit acum. Cred că noi, uh, membrii Parlamentului European, trebuie să recunoaștem că McDonald's nu este singurul angajator care să folosească astfel de contracte. McDonald's însă uh, este cel de-al doilea, cel mai mare angajator privat din lume. Cu alte cuvinte, uh, impactul său asupra practicilor culturale este uriaș. Apoi și uh, firma este una foarte vizibilă, foarte ușor de recunoscut și se știe bine că uh, în general um, cei angajați în uh, sectorul fast food sunt mai vulnerabili decât cei din alte sectoare. E vorba de contracte destul de precare de muncă, iar impactul asupra forței de muncă este mare. Într-adevăr și eu cred că trebuie să acordăm cea mai mare atenție acestor petiții și să ascultăm cu mare atenție mesajul lucrătorilor de la McDonald's. uh, angajatorii individuali vor veni și ei cu uh, poveștile lor personale, cu ce impact uh, au aceste măsuri asupra propriei vieți și uh, cum uh, se dezvoltă sau nu. Tratatul uh, european se angajează în, în uh, ideea de a îmbunătăți condițiile de muncă, iar regulile europene chiar dacă au marcat o îmbunătățire a dreptului muncii la nivel european, uh, mai are încă și lacune. Iată, deci, uh, situația din Franța, care subliniază această lacună. Și uh, multe întreprinderi se folosesc de aceste lipsuri și goluri. Piața muncii se mișcă cu o viteză mare iar angajatorii uh, reușesc foarte rapid să se adapteze și să găsească cele mai bune căi pentru a uh, angaja în asemenea fel încât să fie ei cât mai avantajați. În petiții se oferă multe amănunte în privința modului în care sunt folosite aceste contracte, flexijoburile, contractele de zero ore sau situația din Franța. Există totuși trei lucruri la care trebuie să, pe care trebuie să le reținem și anume, în primul rând, toate studiile de până acum în ceea ce privește munca precară arată că aceste locuri de muncă sunt foarte periculoase pentru sănătatea oamenilor. Și aici e vorba despre un cost social pe umerii tuturor. Există un risc, risc ridicat pentru tres la locul de muncă, presiuni uh, la adresa lucrătorilor și, uh, cu alte cuvinte, înseamnă un cost ridicat pentru întreaga societate. În al doilea rând, aceste flexi-joburi, contractele pe, de zero ore, înseamnă că nu doar că ești plătit doar pentru ce lucrezi, dar că practic ești un uh, lucrător independent în anumite cazuri, din anumite puncte de vedere. Într-adevăr, se face în Regatul Unit distinția între angajat și muncitor. Uh, Uh, petiția belgiană subliniază faptul că costul la adresa societății și lucrătorilor este uh, mult mai mare decât uh, costurile la adresa angajatorului. Și cred că trebuie să ne punem întrebări foarte serioase în privința dreptului lucrătorilor la nivel european, în privința directivelor europene și în privința principiului uh, salariu egal pentru muncă egală. În ceea ce privește salariile uh, de boală, de maternitate și așa mai departe, toate aceste prevederi sunt extrem de importante. În fine, cel de-al treilea element, trebuie să spun că, din păcate, din perspectivă britanică, Uh, noi suntem cei mai afectați. E clar că previziunile economice ca urmare a referendumului din luna iunie sunt foarte sumbre și, într-adevăr, uh, economia britanică s-ar putea, e foarte posibil să aibă mult de suferit. În multe cazuri și mai ales în regiunea din care provin eu, Uh, oamenii spun că au votat uh, pentru Brexit pentru că simțeau că lucrurile uh, merg din rău în mai rău și că Europei prea puțin îi pasă. Aveau impresia că Europa socială mm, șchioapătă foarte tare și că nu se mai acordă aproape nicio atenție drepturilor lucrătorilor. Deci mulți au simțit că nu aveau nimic de pierdut votând pentru ieșirea Uniunii, uh, Regatului Unit din Europa. Cred că creșterea sentimentului anti-european uh, are foarte mult de a face, într-adevăr, cu piața muncii. Este vorba despre lucruri concrete, tangibile, despre lacune în legislația europeană care pot fi îndreptate. Dacă vrem într-adevăr să existe schimbări concrete și palpabile în viața oamenilor, mai ales a acestora care au sentimentul că lucrurile merg din rău în mai rău. Uh, munca precară este unul dintre aceste, una dintre aceste mari probleme. Mulțumesc uh, Comisiei pentru răspunsul la aceste trei petiții, însă cred că noi, în Comisia noastră, trebuie să luăm în calcul faptul că această situație este mult mai uh, amplă decât cea vizată de uh, situațiile din aceste trei petiții. Da, sunt multe aspecte legate de munca precară și propun așadar să facem și noi cercetări Uh, din punctul nostru de vedere și să um, includem aceste trei petiții în paleta mai largă a petițiilor din acest domeniu pe care le-am primit până acum în ceea ce privește munca precară. Poate ar trebui să scriem uh, direct uh, McDonald's, la McDonald's, pentru că am mai făcut-o și în trecut, am luat legătura în mod direct cu Uh, cei care făceau obiectul anumitor petiții și să vedem care este și răspunsul McDonald's, pentru că și ei au drept la replică până la urmă. Cred că aceste petiții ar trebui trimise și Comisiei Ocupare pentru a vedea care este și părerea lor în această privință. Vă mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc și pentru toate propunerile acestea constructive făcute. Uh, Vă încurajez, dragi colegi, pe toți să aveți o astfel de atitudine. Dau cuvântul Eleonorei Evi acum și apoi doamnei Zdanov. Si, grație, președinte. Ehm, e cazul McDonald apena... Mulțumesc, doamnă președinte. Iată încă un exemplu al uh, degenerării care a apărut în ultimul timp în ceea ce privește uh, deteriorarea drepturilor fundamentale și a tuturor acelor uh, reușite sociale care au fost uh, obținute cu multă luptă. Uh, competitivitatea în Uniunea Europeană, în loc să protejeze sănătatea cetățenilor și mediul, a preferat să considere competitivitatea reducând uh, în mod constant drepturile sociale și drepturile sindicale ale cetățenilor europeni. Și uh, autorii acestui masacru, care a fost perpetrat de-a lungul anilor, în special față de cei mai defavorizați, au reușit uh, să aducă uh, suferință psihologică pentru toate aceste persoane care au fost date deoparte și și-au pierdut demnitatea pentru că nu mai au nicio speranță de a avea uh, un loc de muncă demn. Există tot felul de uh, amenințări din punct de vedere economic și uh, neprevăzuturi ale vieții de zi cu zi aceste persoane trebuie să-și desfășoare viața în situații de risc uh, și uh, nu mai poate să-și permite să vadă viitorul cu speranță. Mii de cetățeni europeni nu poate să trăiască în condiții decente în ziua de astăzi. Ei se confruntă în mod constant cu tot felul de nedreptăți și de temeri. Adulții au contracte într-un sistem uh, absolut precar, care uh, eludă, eludează normele, așa cum s-a arătat cu cazul uh, McDonald's și aceasta arată că există o problemă la nivel instituțional și că există o încălcare gravă a drepturilor în domeniul muncii. Și aceasta întărește și mai mult acest sentiment de rebeliune care s-a instaurat și Uniunea Europeană ar trebui să intervină pentru a inversa această uh, relație și pentru a ține cont de drepturile tuturor cetățenilor europeni, pentru a menținerea Uniunii Europene. Sunt de acord cu doamna Kirsten Darling în ceea ce privește aceste petiții și uh, nevoia de a avea un aviz și din partea Comisiei de Ocupare. Cred că sunt propuneri cu care putem fi absolut de acord, în special pentru a cere informații de la McDonald's, pentru a vedea ce fel de feedback uh, primim de acolo în fața comisiei noastre. Mulțumesc! Dragi colegi, Văd că a început o adevărată dezbatere între colegi, dar trebuie să vă spun că am depășit cu mult timpul pe care l-aveam la dispoziție și este foarte dificil să-i uh, ținem afară în așteptare pe petiționare, așa că vreau să vă rog să fiți foarte subcinți. Doamna Zdanoca, da, tocmai asta vroiam să fac și eu, doamnă președintă, pentru că am avut niște declarații foarte clare din partea colegilor, din partea doamnei Kirsten Darling, din partea doamnei Evi și sunt absolut de acord cu cele spuse de dânsele. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să cerem avizul Comisiei um, de Ocupare. Eu sunt membru acolo, deci salut propunerile care au fost făcute de a transmite această petiție mai departe Comisiei de Ocupare. Însă, trebuie să știți că legislația europeană în ceea ce privește drepturile sociale nu este prea extinsă și din punctul meu de vedere aceasta este una dintre, unul din una din problemele principale și unul din motivele uh, Brexitului. Comisia a constatat încălcări ale legislației în cele două țări, în uh, Belgia și în Regatul Unit, încălcări minore, dar uh, care uh, calcă în picioare legislația europeană și drepturile sociale. Susțin toate recomandările făcute de aici, de asemenea aș cere și Comisiei să uh, Uh, dispună de toate posibilitățile pe care le are la îndemână pentru a merge mai departe. Președinta, foarte bine, aici încheiem cu lista vorbitorilor și tocmai am fost informată că petiționarii ne-au cerut să își prezinte pe scurt uh, uh, poziția. Vă dau la dispoziție maxim două minute și mi s-a spus de asemenea că cineva dorește să utilizeze această ședință pentru a îmâna o petiție, ca și cum ar fi un tribunal aici, dar nu puteți face acest lucru, puteți face după aceea, nu în timpul ședinței. Vă rog, și acum două minute. Mulțumesc, sunt Kestin Iurov, sunt de la Confederația Europeană pentru uh, Comerț, Agricultură, la nivel european. Suntem un fel de organizație umbrela a tuturor sindicatelor europene. Noi susținem aceste petiții și mulțumim Comisiei de Petiții pentru că au acceptat aceste petiții pentru a vedea care sunt uh, practicile companiilor uh, multinaționale precum McDonald's, care profită de pe urma dumpingului social și care subminează modelul social european. Foarte pe scurt, avem 31.000 de susținători de semnătare acestei, acestor petiții, semnături online, în special, pe care le avem aici. Puteți vedea că avem un dosar impresionant. Mulți dintre uh, deputații naționali, uh, europeni și cetățeni europeni ne-au susținut. Susținem propunerea lui Judith și uh, dorim să adoptați aceste petiții pentru a analiza mai departe aceste cazuri în statele membre. De asemenea, e bine să se treacă mai departe la Digi Employment și la Comisia de Ocupare. Vă mulțumim și pentru primele comentarii pe care le-ați făcut și trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, conceptul de uh, întreprindere europeană definită în legislația europeană. Avem nevoie de garantarea drepturilor sociale și de muncă ale cetățenilor europeni dacă dorim să ajungem cu adevărat la o Europa socială. Mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați fost foarte succintă, într-adevăr, și acum am să încerc să fac un rezumat al dezbaterii noastre. Mulțumesc colegilor pentru că au avut o atitudine constructivă și ne-au dat soluții. Mulțumesc de asemenea Comisiei pentru că și-a exprimat intenția de a continua dialogul, în special cu autoritățile belgiene, în cazul acesta, dar cred că aceasta se poate extinde și către alte state membre. Iată ce vom face. Încurajăm Comisia să continue acest dialog cu cele trei țări implicate și să vedem dacă se verifică, dacă se îndeplinesc criteriile din directivele în vigoare și poate putem extinde un pic domeniul de aplicare să vedem dacă aceste directive au fost transpuse sau nu în alte state membre. De asemenea, am notat că uh, o parte din colegi doresc ca aceste activități să se desfășoare alături de alte comisii legislative. Însă, trebuie să aducem această decizie în fața coordonatorilor pentru a o introduce pe ordinea de zi. Deci menținem toate aceste petiții, cele trei deschise, pentru a vedea care va fi soluția pe viitor și pentru a organiza eventual audieri sau alte evenimente cu alte comisii sau le cerem să analizeze datele referitoare la situația în alte state membre. Deci vom face toate acestea și în același timp vom uh, trimite scrisori către McDonald's, către statele implicate și vom aștepta răspunsurile lor. Iar după aceea vom vedea care sunt pașii următori. Oricum, petițiile rămân deschise pentru că avem nevoie de aceasta. Sunteți de acord? Foarte bine. Atunci vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc tuturor celor care ați venit aici în această dimineață. Vă urez o zi bună și trecem mai departe la următorul punct. Este vorba de prezentarea studiului Lindanul în UE din partea Comisiei. Este departamentul tematic C uh, și expertul care ne va face prezentarea este doamna Vega. Vă rog, vă dau cuvântul. Bună ziua! Este vorba de o prezentare a raportului nostru în ceea ce privește uh, lindanul, un poluant organic uh, consistent și cele mai bune practici de decontaminare. Care era obiectivul studiului? În primul rând, doream să vedem care sunt uh, locurile contaminate cu lindan, informații în ceea ce privește tehnicile de decontaminare a solului și a apei. Președinta, vă rog cei care doresc să părăsească sala să o facă în liniște pentru a o lăsa pe doamna expert să își facă prezentarea. Deci, cum spuneam, informații legate de experiențe și bune practici și informații referitoare la nivelurile utilizate de Lindan. Am ținut cont de toate aceste chestiuni în cinci capitole mari în acest raport. În primul rând, informații generale referitoare la Linden, moștenirea lindanului în UE, tratarea de contaminare a magazinarea ca și opțiuni de tratament, capitolul 4, bune practici și 5, nivelul de informații oferit asupra lindanului. Pentru a obține toate aceste informații, am uh, transmis un uh, chestionar pentru a obține răspunsuri de la peste 100 de actori. Uh, e vorba de autorități competente pentru Convenția de la Stockholm. Am primit aici șase răspunsuri. De asemenea, am trimis chestionarul guvernelor autonome din Spania. Am primit trei răspunsuri aici de la nivel academic cu un răspuns, NGO-uri, șase răspunsuri și alte firme de consultanță care lucrau în domeniu și aici am avut încă trei răspunsuri. La capitolul informații generale, E vorba de uh, o substanță care este un insecticid uh, de spectru larg pentru scopuri agricole și non-agricole, produs în 14 de state europene din anii 50 până în, în anii 90, în România până în 2006. După cum vedeți, uh, uh, e aceeași abordare pe care am avut-o și pentru DDT principalii producători, Germania, Franța și Spania, și sute de mii de tone au fost utilizate în Europa între anii 50 și anul 2000. În ceea ce privește producătorii, aceasta se fabrică din uh, așa numitul HCH tehnic, care conține 5 izomeri principali de tip HCH. Unii dintre ei sunt compuși chimici cu aceeași alcătuire chimică, însă poziția radicalilor, în acest uh, caz al uh, clorului, este diferită. În cazul acesta pentru lindan este vorba de gamma HCH, care este prezent la nivelul de 80% și este singurul izomer cu proprietăți uh, insecticide foarte mari și deci cu interese comerciale deosebit de mari. Procesul de producție însă este foarte ineficient. Pentru o tonă de lindan, aceasta este substanța comercializată, se generează aproximativ 6 până la 10 tone de deșeuri de tip HCH, deci de izomer HCH. Care sunt proprietățile lindanului? Este persistent din punct de vedere al calităților ca și insecticid. Aceasta este o caracteristică pozitivă, însă negativă pentru mediu. Este bioacumulativ, niveluri ridicate care se găsesc la nivelul organismelor și aceasta este o problemă. Proprietăți uh, toxice și ecotoxice este uh, o substanță carcinogenă. Se suspectează de asemenea că ar fi un perturbator endocrin și uh, foarte toxic pentru organisme acvatice a, ajunge până la distanțe mari, a fost găsit în a, uh, uh, zone îndepărtate unde nu exista o producție de lindan. Iată deci caracteristicile acestei substanțe. Și aceasta a făcut ca în 2009 lindanul să fie inclus în anexa A a Convenției de la Stockholm și izomerii alfa și beta au fost considerați de asemenea ca fiind incluși pe această listă, nu numai izomerul gamma, deci lindanul. Acest lucru a intrat în vigoare în 2008 în Uniunea Europeană, în cadrul regulamentului POP. Și principalul obiectiv al nostru ar fi acela de a vedea cum se poate decontamina solul însă din păcate nu avem un cadru legislativ care să se ocupe de decontaminarea solului, însă la nivelul statelor membre există legislație în acest sens. De asemenea, este o substanță prioritară în ceea ce privește directiva cadru pentru apă. Care este moștenirea pe care a lăsat-o lindanul în UE? În primul rând, avem uh, foarte multe deșeuri de tip HCH, uh, uh, sute sau mii de tone din cauza producției ineficiente a lindanului. Toate acestea sunt amplasate în deșeurile, la deșeurile de la gropile de gunoi și de asemenea la site-urile de producție. Pe lângă această problemă a deșeurilor, au existat uh, și uh, scurgeri sau devărsări din cauza operațiunilor zilnice și acestea au ajuns să infiltreze uh, solul sau apele freatice. Vedem deci că lindanul se răspândește prin vânt, infiltrare la suprafață și în apele freatice și prin aceasta produce o poluare extensivă a solului și a apei. Iată, în imaginea aceasta puteți vedea care sunt zonele contaminate și zonele de producție cu o steluță galbenă, plus țările unde există producție, dar nu există informații care să confirme uh, site-urile de uh, producție. Acestea apar cu semnul întrebării. Avem înspre estul Europei aceste puncte și în Spania, Uh, zonele cu densitatea cea mai mare de producție. Avem, practic, uh, zone cu sute sau mii de tone de deșeuri HCH care au contaminat solul. Um, este nevoie de o decontaminare în toate statele membre unde lindanul a fost produs vreodată și Uh, lucrările de remediere sunt în curs sau sunt pe cale de finalizare în uh, multe din aceste site-uri. Acestea au fost problemele și acum să vedem care sunt uh, eventualele soluții care pot fi aplicate. Opțiuni de tratament care sunt incluse în următoarele capitole. metode de uh, izolare, sau de ardere și de asemenea metode fizico-chimice sau de reciclare. Metodele convenționale, în primul rând, până acum sunt metodele cele mai răspândite, e vorba de excavare, de utilizarea grobilor de gunoi, izolare, uh, tratare și incinerare. Care ar fi însă problemele conexe? Pentru primele trei tehnici, practic, uh, agentul poluant uh, nu este distrus uh, sau eliminat din zona respectivă. Acest lucru s-a întâmplat, de exemplu, în Spania, iar pentru celelalte două tehnici rămân mulți compuși în urma incinerării care sunt periculoși. E vorba de asemenea de opțiuni foarte scumpe și nu reprezintă uh, o soluție durabilă, pentru că e vorba de o izolare a agentului contaminant și nu de o eliminare totală a lui. Acum, pentru a trece la metodele fizico-chimice, există metode care înlătură pur și simplu agentul poluant prin uh, extracția solvenților, prin uh, metoda carbonului activ, Uh, metode de acest gen s-au folosit în uh, țările de jos și în Germania. Eficiența este foarte ridicată, însă e nevoie de o altă metodă pentru a distruge uh, agentul poluant sau contaminant care a fost extras, de exemplu prin incinerare. Metode fizico-chimice se poate utiliza sistemul BDC sau uh, oxidarea chimică in situ, fotocataliza, degradarea prin nanoparticule, uh, reducerea prin gaze chimice și așa mai departe. Multe din aceste metode au fost testate doar în laborator și primele două tehnici au fost utilizate pentru lindan în Spania și în uh, țările de jos. Uh, în Spania, în Aragon și în Republica Cehă, de asemenea. Mai există și metode de tip biologic, care implică degradarea prin microorganisme a lindanului. E vorba de bacterii, microalge sau altele. De asemenea, um, adăugarea de microorganisme care degradează sau biostimulare care practic uh, promovează condițiile de biodegradabilitate. Multe din acestea sunt metode de laborator și au fost uh, utilizate în site-uri, de exemplu, din Germania sau țările de jos. Acum, în ceea ce privește uh, fitoremedierea, e o metodă biologică în care se utilizează plante care pot să stimuleze procesul de degradare al lindanului, de asemenea, se pot utiliza plante sau uh, microbi uh, simbiotici care să degradeze agentul poluant, uh, iar în ceea ce privește fitoextracția, s-au făcut deja câteva studii pe, acest, pe această temă. Pentru aceste metode biologice, ele sunt bune din punct de vedere al mediului, pot fi utilizate in situ, însă există mulți uh, factori de mediu care afectează procesul și care sunt dificil de controlat. E nevoie de mai multă experiență la fața locului pentru a trage concluziile. Alte opțiuni de tratament ar fi acelea de reciclare. Avantajul ar fi următorul. Există uh, un conținut de 70% de clor, deci ar trebui să se vadă cum uh, se poate recicla HCI-ul. Există deja companii care lucrează pe această temă. Există și riscul de formare potențială a altor substanțe de risc, de exemplu dioxinele, și există un uh, nivel uh, restrâns de emisii care sunt acceptate. Din informațiile pe care le-am primit până acum, am uh, evidențiat și câteva bune practici în urma experiențelor uh, analizate. În ceea ce privește transparența, avem uh, uh exemplul uh, gropii de gunoi Argalario din țara Vaștilor. De asemenea, participarea și implicarea autorităților locale avem uh, planul de implementare din Spania. Uh, în ceea ce privește decontaminarea, avem exemplul uh, fabricii de la Morflet Hamburg în Germania. S-a făcut o decontaminare a anumitor părți ale fabricii și s-a prevenit uh, o contaminare ulterioară a mediului și de asemenea decontaminarea lucrătorilor. În ceea ce privește monitorizarea apei freatice, uh, acest lucru s-a făcut la Bitterfeld în Germania, unde au fost luate sute de eșantioane de monitorizare pentru a vedea care sunt uh, eventuali agenți contaminanți uh, existenți la nivelul apei freatice. S-a analizat felul în care se deplasează acești agenți și cum evoluează de-a lungul timpului. În ceea ce privește identificarea locurilor contaminate, avem un exemplu la Tuente, în țările de jos. Au fost făcute publice informații pe această temă și am primit informații în urma interviurilor și răspunsurilor pe care le-am primit. Referitor la nivelul informației oferite pentru Lindan, majoritatea țărilor se oferă informații în ceea ce privește produsele chimice uh, periculoase și POP, dar aceste informații nu includ informații asupra lindanului. Există de asemenea regiuni unde s-au făcut publice informații în ceea ce privește situația și tratamentele aplicate, dar acestea trebuie să ajungă și la cetățeni. În concluzie, în primul rând, există locuri uh, așa numite hotspot-uri în care sunt mii de tone de lindan, și de deșeuri HCH, în special în următoarele state membre, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, România și Spania. Lipsa unor acțiuni de remediere și uh, factorii naturali au dus la răspândirea până la distanță acestor agenți poluanți, și trebuie să ținem cont de faptul că, în mod normal, astfel de fabrici de substanțe chimice se află în apropierea uh, unor cursuri de apă mari. Unele dintre ele au fost afectate, sunt râuri europene care au fost afectate, de exemplu uh, Dunărea, Ronul și altele unde s-au identificat astfel de probleme. În general, e vorba de uh, fabrici foarte mari, de zone mari uh, unde au fost amplasate aceste fabrici și cu consecințe economice și de mediu foarte mari. Ar trebui să ținem cont de aceste bune practici uh, care au fost identificate prin distrugerea lindanului și a deșeurilor de lindan și în felul acesta s-au utilizat și abordări multidisciplinare care au dus la o mai bună gestiune a deșeurilor. De asemenea, evaluarea site-urilor contaminate și demolarea site-urilor existente la nivel global în cadrul procesului de implementare a Convenției de la Stockholm este foarte important. Experiențele anterioare sunt esențiale pentru a fi aplicate și la alte cazuri similare. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Vega. Iată, uh, într-o astfel de situație mi-aș fi dorit să fi învățat mai bine chimia la școală. Este o temă foarte interesantă, dar dificilă în același timp și ar trebui să mulțumim din partea instituției noastre că avem acum un studiu atât de util. Ar trebui să dau cuvântul comisiei, însă Nu știu ce ați mai putea adăuga la această prezentare decât uh, eventual să mulțumiți pentru studiul care ne-a fost prezentat și care va fi foarte util și pentru a face față petițiilor cu care ne confruntăm. Doriți totuși să luați cuvântul? Foarte pe scurt, vă rog. Uh, vă mulțumim pentru invitația la această prezentare foarte interesantă legată de studiu. Am să intervin succint și vreau doar să adaug unele informații legate de cele ce ați auzit deja <clears throat> privind lindanul și problema contaminării siturilor. Studiul vă informează deja că principalii utilizatori ai lindanului au dispărut treptat din UE în jurul anului 2000 Uh, se utiliza în agricultură ca pesticid și biocid și ultimii utilizatori uh, erau în domeniul veterinar și uh, al sănătății publice. Deci ultimele utilizări s-au înregistrat prin 2007. După aceea am pus lintanul pe lista din regulamentul POP în 2010 și conform acestui regulament orice producție de această substanță a fost interzisă. Deci Uniunea Europeană a, a rezolvat în mod adecvat problema aceasta la nivel juridic. Rămâne problema de contaminării siturilor contaminate. Regulamentul POP cere statelor membre uh, să facă rapoarte în ceea ce privește aplicarea regulamentului POP și, de asemenea, să um, declare acumulările, punctele de acumulare de pesticide scoase din uz. Și avem uh, situațiile pentru 2011-2012, unde se vede că cantitățile acestea acumulate sunt foarte mici. Uh, Uh, și se aplică metodele adecvate de distrugere pentru ele. În ceea ce privește cerințele regulamentului pertinent uh, și Convenției Stockholm, părțile trebuie să identifice siturile contaminate și să se asigure că aplică măsuri de remediere corecte pentru respectivele situri autoritățile asigurându-se că se aplică aceste lucruri. Există planuri de punere în aplicare, în lumina Convenției de la Stockholm se realizează și un raport din partea părților în conformitate cu planurile de aplicare în statele membre. Sunt trei state membre care au abordat chestiunea siturilor contaminate Colindan în cele mai recente planuri de punere în aplicare la nivel național și ne raportează toate măsurile pe care le aplică pentru a se asigura uh, că se um, remediază starea respectivelor situri. Noi uh, încurajăm schimbul de informații și în contextul autorităților competente, întâlnirilor cu autoritățile competente, care au loc de două ori pe an, și statele membre au cu această ocazie posibilitatea să împărtășească bune practici în ceea ce privește activitățile de remediere. Următoarea reuniune de acest gen va avea loc în decembrie și vom pune studiul acesta pe ordinea de zi de la reuniunea respectivă ca și statele membre să facă schimb de informații în acest context. Pe baza acestei, acestui subiect foarte important. Din punctul de vedere al Comisiei, mm, știm, suntem conștienți de această mare problemă, că mai există încă situri contaminate, dar în sens uh, amplu e vorba de contaminări cu diverse pesticide scoase din uz în unele state din estul, european, din estul Europei în anii trecuți s-au luat măsuri pentru a ne asigura uh, că există resursele financiare pentru a rezolva problema aceasta. Pentru că în statele respective problema cea mai importantă este că nu au capacitatea financiară de a asigura distrugerea corectă a POP. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru că astăzi nu discutăm petițiile, ci doar studiul. Menținem petițiile deschise, ele reprezintă baza uh, în care am cerut studiul acesta și le vom discuta mai târziu. Ceea ce aș propune să facem acum este să trimitem studiul autorităților care deja știu că au o problemă de rezolvat și apoi să punem uh, petițiile pe ordine de zi pentru dezbatere. Bun, trecem la următorul punct, pentru că suntem în mare întârziere. E vorba de petiția 2169 din 2014. Petiționarii sunt prezenți și vă încurajez să utilizați cele 5 minute în comun. Dau cuvântul Martei Mansanet Canovas și uh, Julia Moltolinares. Mulțumesc. În primul rând, în uh, numele ecologiștilor în acțiune din uh, Valencia, vă mulțumesc pentru atenție. Am să mă centrez aici pe încălcarea directivei 2001-42 în ceea ce privește evaluarea de impact strategică, pentru că aceasta este prioritară și dacă ținem cont de Natura 2000, Comisia Europeană a trimis deja o scrisoare uh, de avertizare Spaniei. Legea din Valencie 5 din 2013 a modificat o lege anterioară fără să se facă o evaluare de mediu și fără o consultare publică. Prin aceasta au fost modificate 16 planuri de spații naturale. În felul acesta s-a redus uh, evaluarea de impact uh, pentru peste 12,39% uh, din uh, teritoriul um, regiunii Valencia. Această modificare a fost derogată printr-o altă lege autonomică, 10 din 2015, prin care s-a recunoscut încălcarea legislației comunitare și aceasta a fost justificată prin interese comunitare. Deci uh, s-ar putea ca guvernul Valenciei să facă din nou acest uh, lucru pe viitor, încălcând uh, Convenția de la Arcus și Directiva 2001-42. Dacă instituțiile europene rămân neclintite în fața unor astfel de încărcări ale legislației europene, s-ar putea ca un astfel de caz să se repete pe viitor. Practic, ă, asta înseamnă că directivele se pot aplica în mod arbitrar atunci când se dorește și în felul acesta se încalcă uh, legile de mediu și cetățenii nu vor mai avea niciun drept. Modificarea acestor 16 planuri naționale s-a fost făcută Ah, s-a făcut timp de 2 ani, 2014 și 2015, și în felul acesta au fost uh, autorizate acțiuni pe care le voi prezenta în continuare. Iată de ce voi, vă voi ruga să mențineți deschisă această petiție și să cereți uh, Spaniei ca în cazul în care doresc să modifice planurile naționale, acest lucru să se facă respectând directiva 2001-42 și Convenția de la Arhus. Această acțiune a guvernului din Valencia este un exemplu a felului în care s-a încălcat directiva SEA în regiunea Alcoi. Acest lucru s-a întâmplat, s-a făcut de către o companie spaniolă, Alcoiana. Guvernul uh, Valenției a adoptat această decizie în iunie 2014 și guvernul din uh, municipiul Alcoi și asociațiile ecologiștilor pe care le reprezint uh, nu au acceptat această decizie. În această procedură contencioasă, practic, noi dorim să se aplice așa cum trebuie directiva cadru a apei și directiva habitatelor și privind păsările pentru că acțiunea guvernului pune în pericol uh, existența însăși a apei potabile pentru municipiul Alcoi și ar distruge suprafețe uh, agroforestiere care sunt importante pentru habitatele naturale. Toate acestea fără să fie nevoie pentru că există multe alte alternative disponibile. Planul național care a fost uh, în vigoare până pe 31 decembrie 2013 a arătat că în acea zonă nu se puteau face activități industriale și că spațiile protejate nu puteau fi urbanizate. Acel plan fusese adaptat, adoptat în anul 2004 după o consultare publică și după o actualizare a informațiilor tehnice și științifice disponibile modificarea planului prin legea 5 din 2013, fără să se facă un studiu de impact și fără consultare publică, a oferit practic acoperire legală pentru tot felul de activități industriale în zonă. Aș vrea să vă spun de asemenea că Comitetul de Evaluare a Convenției de la Arhus a arătat că Spania nu facilitează accesul la justiție pentru micile uh, Uh, firme ca cele pe care le reprezint eu și pentru a garanta accesul gratuit la justiție. Uh, practic, toate acțiunile noastre sunt uh, susținute de acțiuni financiare importante. Guvernul Valenției arată că, de fapt, nu s-a modificat legislația internă și, prin urmare, nu ne-a oferit asistență juridică gratuită. Bineînțeles, aceasta face ca munca noastră să fie și mai dificilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și acum reprezentantul Comisiei, domnul Serves Marta. Sí, gracias, buenos días. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat cu atenție petiționarii și, uh, practic, există aici uh, două teme principale care au de-a face cu eventuală încălcarea directivei uh, Uh, de planificare și uh, gestionare. Există de asemenea posibilitatea de a se fi încălcat uh, prevederile în ceea ce privește conservarea habitatelor și a speciilor. Voi începe cu cea de-a doua temă, Într-adevăr, prin această modificare legislativă făcută în anul 2013 a legii specifice pentru spațiile naturale protejate din Valencia, practic uh, se uh, modifică planurile de amenajare a teritoriului în comunitatea Valenciei și aceasta implică o modificare și uh, pentru măsurile de conservare de care ar trebui să dispună aceste uh, zone, așa cum arată articolul 1 al directivei habitatelor. Comisia cunoaște aceste fapte, așa cum a spus și petiționarul, acest lucru se aplică de altfel nu doar pentru Valencia, ci pentru întreaga Spanie. Comisia a început o procedură de încălcare la începutul anului 2015 pentru că se încălca articolul 4 și 6 din directiva uh, habitatelor pentru zona Mediteranei, unde se află Valencia. Spania a întârziat cu uh, desemnarea spațiilor de intercomunitar uh, ca fiind uh, zone protejate și aceasta implică și nevoia de a avea măsuri de protecție deosebite pentru protejarea speciilor și a habitatelor din zonă. Iată de ce acele zone unde s-a făcut o modificare a planurilor de amenajare a teritoriilor în anul 2013 se află practic în cadrul acestei proceduri de încălcare inițiată de comisie. Deci suntem conștienți de acest lucru pentru acele zone. Știm că măsurile de gestionare și de conservare nu sunt suficiente și nu sunt conforme cu directiva în vigoare. De asemenea, Există o altă încălcare a directivei de planuri și programe, pentru că această modificare legislativă nu a fost supusă unei evaluări strategice. Practic, informația care ne-a fost uh, adusă la cunoștință de petiționar ne arată că legea a fost uh, abrogată, deci între timp, derogată între timp, deci practic uh, petiția nu mai are sens. Pe de altă parte, Comisia știe că această modificare legislativă, din câte știm noi, deci uh, dacă nu cumva se contrazice această informație, deci uh, această modificare se află în fața uh, instanței în Valencia, care trebuie să se pronunțe în legătură cu această încălcare a legislației comunitare, deci a directivei pentru planuri și programe. Comisia consideră că atunci când există un apel în fața unei instanțe naționale pe aceeași chestiune, care este prezentată și în petiție, Comisia încearcă să se abțină până când nu există o sentință definitivă. Iată de ce Comisia nu s-a pronunțat pentru a vedea dacă există sau nu o infracțiune în ceea ce privește încălcarea directivei 2001-42. Uh, uh, Din același motiv, noi nu putem începe Uh, o anchetă pe această temă atâta timp cât uh, nu se rezolvă lucrurile la nivelul instanței naționale și cred că intervenția comisiei practic nu aduce nimic în plus pentru că uh, tribunalele spaniole, în calitate de garanți ai uh, legislației comunitare, trebuie să se pronunțe înainte de noi. Iar în ceea ce privește directiva habitatelor, Vă atrag atenția încă o dată că există o procedură de încălcare care a fost uh, inițiată. Toate acele zone din uh, Valencia și din alte comunități autonome care nu au fost încă desemnate ca zone uh, speciale de protecție, considerăm că uh, nu dispun de măsurile adecvate de protecție, așa cum arată directiva europeană. Vă mulțumesc. Suntem uh, în foarte mare întârziere. Acum am să dau cuvântul doamnei Albiol, maxim un minut, foarte succint, pentru că putem uh, face un rezumat foarte rapid pentru această chestiune. Da, mulțumesc, doamna președintă. Încerc să fiu succintă. În primul rând vreau să mulțumesc uh, petiționarilor prezenți astăzi pentru prezentarea și pentru petițiile prezentate. Mi se pare că e vorba aici de o chestiune foarte gravă. Vorbim practic de peste 300.000 de hectare care au fost lipsite de protecție timp de 2 ani din cauza unei modificări legislative făcute de guvernul din Valencia. E vorba de zonele uh, periferice ale parcurilor naturale și uh, s-a schimbat uh, practic planificarea urbanistică, amenajarea teritoriilor pentru municipiul Alcoi. Cred că este o chestiune foarte gravă și există și o încălcare eventuală a directivei 2001-42, pentru că această modificare legislativă s-a făcut fără o consultare prealabilă. Deci, cred că Comisia de Petiții trebuie să ia anumite măsuri și, dacă uh, îmi permiteți, aș face câteva recomandări concrete. În primul rând am putea trimite o scrisoare a autorităților uh, din Valencia pentru a vedea dacă această situație din municipiul Alcoi uh, s-a întâmplat și în alte zone din uh, regiunea Valenției, deci pentru a vedea dacă s-a profitat de acea modificare a legislației pentru alte zone. În al doilea rând, ar trebui să cerem uh, măcar o blocare a acestui proiect concret pe care îl cunoaștem până când se va da uh, o sentință definitivă în instanță. Ar fi bine să avem și o anchetă specifică din partea Comisiei Europene, pentru că acest caz nu a ajuns în instanță. Deci, uh, în instanță s-a ajuns doar cu acțiunile companiei Spaniola în municipiul Alcoi. Însă, în ceea ce privește modificarea legislativă, aceasta nu a ajuns în instanță pentru că un cetățean nu poate prezenta un recurs față de o lege națională în fața unei instanțe naționale. Uh, deci există doar o parte care a ajuns în instanță și nu uh, restul petiției, și anume acea modificare legislativă care a dus la lipsa de măsuri de protecție pentru anumite zone din parcurile naturale. Deci, eu aș cere Comisiei Europene sau Comisia de Petiții ar trebui să ceară Comisiei Europene să se facă o anchetă pe această temă, o anchetă uh, specifică. Deci voiam să vă atrag atenția că eu consider că a trebuit să ne adresăm autorităților din Valense, Valencia pentru a cere mai multe informații, pentru a cere blocarea uh, proiectului și Comisiei Europene pentru a cere să se facă o anchetă. Mulțumesc, nu mai avem pe nimeni pe listă, deci dau din nou cuvântul petiționarilor pentru un minut maxim fiecare dintre dumneavoastră. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, modificarea acestor uh, planuri fără să se țină cont de directiva 2001/42, uh, modificare făcută printr-un act legislativ, cetățenii nu au avut niciun cuvânt de spus. Noi am uh, prezentat un apel în ceea ce privește măsurile de protecție, de, dar modificarea legislativă nu am putut să o aducem în instanță pentru că nu este de competența noastră. Vă mulțumesc. Da, e foarte clar ce trebuie să facem cu această petiție. O menținem deschisă. Și pentru că există două proceduri în instanță, două cauze în instanță, practic Comisia nu poate face mare lucru decât să mențină dialogul cu autoritățile spaniole. Putem face ce a spus uh, doamna Albiol, încercăm să uh, conștientizăm autoritățile din Valencia le atragem atenția că am analizat din nou această petiție, că am avut un schimb de opinii cu comisia, cu petiționarii și că suntem îngrijorați în legătură cu ce se întâmplă acolo. Pentru că, până la urmă, noi ar trebui să gestionăm bine planeta și resursele naturale și nu să profităm de ele iar noi suntem foarte îngrijorați și mai târziu când vom avea informații suplimentare și deciziile în instanță, când vom avea sentința finală, vom um, dezbate din nou aceste petiții. Sunteți de acord? Foarte bine. Trecem acum la următoarea petiție. Petiția 513. Petiționarul este prezent în sală este domnul Giovanni, care reprezintă comisia. Aveți o prezentare în PowerPoint. Vă dau cuvântul pentru 5 minute maxim. Grazie, președinte, grazie componentii de la comisie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor comisiei. Am o prezentare foarte succintă de făcut, pentru că cred că petiția pe care am transmis-o comisiei dumneavoastră trebuie văzută în context. Trebuie să știți cine suntem. Suntem un simplu grup de cetățeni care, cărora chiar le pasă de mediul înconjurător, mai ales în zonele protejate naturale care se află pe malurile Trebiei. O vale pe care Hemingway o descria ca fiind una dintre cele mai frumoase din lume. În acest moment există un plan de dezvoltare industrială pentru producerea de mixuri bituminoase. Și vedeți pe hartă, pe partea din Uh, dreapta uh, că la mai puțin de 300 de metri de zona aceasta protejată, de, de, de zona industrială, este o, un sit Natura 2000, o zonă protejată. Este foarte aproape de uh, situl fabricii respective. Thank you și situația aceasta afectează zona în ansamblul său pentru că se cere acum o nouă autorizație și pentru procesarea de deșeuri care sunt considerate ca nefiind periculoase. Însă, în toată zona aceasta este un proiect industrial care nu a ținut cont de vreo evaluare cumulativă de impact uh, din punctul de vedere al mediului. De fapt, zona este divizată artificial în mai multe părți pentru a ocoli indicațiile foarte clare pe care le-a dat Parlamentul European și Comisia Europeană în directiva 92 din 2011 uh, iar uh, participarea cetățenească la acest proces decizional a fost complet absentă. S-a făcut în așa fel încât cetățenii să nu poată participa la consultări și părțile relevante, de fapt, au fost ignorate, nu au fost luate în seamă. Nu că am fi împotriva dezvoltării industriale, dar spunem nu unei dezvoltări industriale nesustenabile, mai ales într-o astfel de zonă. Ar trebui să existe o analiză de impact din punct de vedere al mediului și planuri bazate pe o astfel de analiză. Iar în acest moment planurile necesare nu există din punct de vedere al ameliorărilor eh, impactului asupra mediului. Se emit niște autorizații fără baza aceasta și acest lucru nu e acceptabil. Ce? Nu se pot diviza proiecte care în mod clar fac parte, de fapt, din același proiect. Asta doar ca să eludezi cerințele Uh, și activitățile necesare din punct de vedere al analizei de impact ecologice. Ceea ce solicităm noi este ca comisia dumneavoastră să mențină deschisă petiția din două motive. În primul rând, sau ambele motive, de fapt, se leagă de faptul că trebuie clarificat Uh, situația în ceea ce privește uh, principiile care nu pot fi eludate în procesul decizional. Cetățenii au dreptul la un mediu sănătos, la un mediu protejat și se mai aplică și principiul esențial care ne spune că diviziunea artificială a proiectelor nu trebuie să fie posibilă pentru eludarea directivelor europene. Deci cred că principiile acestea sunt uh, principii de bază în negocieri. Eu cred că dacă s-ar face analizele de impact, nimeni nu ar obiecta la proiectul acesta, dacă este analizat în mod coerent și cuprinzător. Aș vrea să mă refer și la recuperarea deșeurilor și acest lucru trebuie luat în discuție și face parte din uh, orientările comisiei în acest sens, chestiunea recuperării deșeurilor în aceeași zonă, pe același proiect, s-a solicitat uh, extinderea uh, autorizației. Deci cum să cum să se extindă astfel de activități, asta cerem deci comisiei. Mulțumesc și am să dau cuvântul comisiei domnului Cipriani. Mulțumesc, doamnă președinte. Această fabrică de bitum despre care face vorbire petiția trebuie să fie localizată undeva în afara, dar lângă un sit Natura 2000. Deci este uh, un sit desemnat uh, în virtutea directivei păsări și habitate. Respectivul sit practic nu are activități de producție sau de extracție în zona protejată Natura 2000, nu în interiorul zonei aceleia. Dar și uh, trebuie să se garanteze a, conservarea speciilor din a, ă, situl desemnat. Deci atâta timp cât nu există un impact asupra a, ă, sitului respectiv, lucrurile sunt în ordine. Documentele pe care le-am, trimis, le-am primit noi în baza acestei petiții nu ne-au arătat nicio dovadă clară că s-ar, încăr- s-ar fi încălcat regulile și procedurile uh, relevante uh, în ceea ce privește directiva privind analiza de impact de mediu. Vă aduc aminte că pentru proiectele cuprinse la anexa 2 din directivă, inclusiv unele tipuri de instalații industriale, autoritățile naționale trebuie să decidă dacă este nevoie de o analiză de impact de, din punct de vedere al mediului și decizia aceasta trebuie să țină cont de criteriile care apar la anexa 3 din directivă. Criteriile respective includ și posibila acumulare cu alte proiecte și potențiale uh, poluări ale, ale uh, aerului și poluări fonice. Autoritățile regionale de mediu au emis uh, un aviz uh, informat pe acest proiect și au decis că nu este nevoie de o analiză completă a impactului din punct de vedere al mediului. În această etapă noi n-am reușit să detectăm niciun fel de dovadă clară că s-ar fi încălcat vreo prevedere a legislației europene și vă aduc aminte că autoritățile naționale, administrative și judiciare din statele membre au competența de a pune în aplicare directiva aceasta și ele răspund de verificarea cazurilor individuale, a situațiilor specifice legate de posibile neconformități și ele sunt cele care au mijloacele și metodele de a aborda problema dacă se justifică faptul acesta petiționarii au lansat o solicitare de proceduri în justiție înainte, în, în fața unei instanțe italiene, regionale. Și spun, printre altele, că procedurile de autorizare nu au respectat regulile relevante conform directivei uh, ce face vorbire despre analiza de impact de mediu. Noi nu avem informații legate de rezultatul acestor proceduri în justiție. Presupunem că sunt încă pendinte da? și nu putem să, ne, uh, să intervenim într-o procedură judiciară națională. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul colegilor dacă doriți să interveniți din sală. Eleonora. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. ne confruntăm cu un proiect unde petiționarii au prezentat uh, multe materiale care ne arată clar situația din zona aceasta industrială. Și eu cred că este destul de limpede, așa cum se întâmplă de multe ori, că se încearcă eludarea regulilor, pentru a se continua, de fapt, proiecte industriale care, într-o oarecare măsură, ar trebui să se desfășoare numai în anumite zone. În mod clar, măsurile acestea artificiale s-au aplicat și sunt uh, criticate ca mijloace de a obține autorizații pentru proiecte care de fapt reprezintă un proiect mare care a fost fragmentat în mai multe proiecte uh, pe mai mulți ani. De fapt, se cunoaște foarte bine proiectul de dezvoltare pentru zona aceasta. Și ar fi putut fi uh, autorizat din 2011 de autorități cu diversele lui faze dar instanțele regionale și naționale au trebuit să analizeze um, evaluările de impact fragmentate care au avut loc de-a, de lungul anilor. și sunt o serie de decizii care recomandă respingerea acestor practici pentru că ele nu sunt compatibile cu directiva pertinentă. Ideea de dezvoltare zonală nu poate să se aplice fără participarea cetățenească. Este o chestiune gravă și în mai multe petiții vedem lucrul acesta. Este un semnal de alarmă și sper că petiția de față va fi menținută deschisă ca să putem să scriem autorităților locale să le solicităm explicații legate de aceste practici și să invităm și cetățenii să facă recurs la autoritățile responsabile. Va trebui să ne lămurim dacă sunt într-adevăr încălcări care au avut loc și este necesar să ne adresăm autorităților naționale întâi și întâi. Bun. Încheiem deci lista vorbitorilor și Vă dau cuvântul, uh, domnule Giovanni, încă o dată, ca să faceți observațiile finale. Mulțumesc. Aș vrea să confirm faptul că proiectul din zona aceasta a fost cunoscut încă din 2011, ba chiar poate dinainte, deci este suficient de clar că toată lumea știa încă din 2011 ce trebuia să se întâmple și cetățenii nu au avut un cuvânt de spus. S-au utilizat mai mult de 5 ani pentru obținerea de diverse autorizații pentru bucățele de proiect Bun, o să încheiem punctul acesta. Am auzit uh, și poziția comisiei. Nu e mare lucru ce poate face comisia în acest moment, având în vedere că mai sunt proceduri naționale pendinte pe subiectul acesta, dar ce putem face noi din partea comisiei PETI, după ce v-am ascultat, este să transmitem o scrisoare ministrului de mediu italian și autorităților locale, subliniind faptul că Uh, există motive de îngrijorare și uh, analizăm petiția până când procedurile din instanță vor fi finalizate și apoi vom continua lucrul pe acest subiect. Asta propun să facem, dacă sunteți de acord. Așa vom face și mulțumim domnului Giovanni pentru faptul că a făcut uh, drumul până la Bruxelles, drum bun înapoi în Italia și trecem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, petiția 513, consemnată, mă scuzați, spune doamna președinte, avem o, pe, o serie lungă, lungă de petiții la punctul 20 pe care le vom analiza. Întâi și întâi îi dau domnului uh, Langhut cuvântul de la BirdLife să ne prezinte petiția. Okay, thank you. Good morning. Vă mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Vă voi prezenta astăzi în uh, numele Societății de Protecție a Păsărilor din Bulgaria, o petiție care vizează proiectele de uh, ferme de eoliene din zona Caliacra. Da, noi sprijinim energia verde, dar doar atunci când aceasta este făcută cu cap și unde trebuie. Ori această fermă eoliană din zona Caliacrei reprezintă un caz clar în care tehnologiile regenerabile sunt amplasate acolo unde nu-și găsesc locul. Caliacra este o peninsulă pe coasta la Marea Neagră a Bulgariei. În zona respectivă Uh, sunt în construcție multe ferme eoliene, dar există și alte elemente de distrugere a mediului în zonă, un teren de golf care a fost construit, au fost uh, înregistrate schimbări în agricultură, de asemenea în această zonă, însă cel mai mare impact îl au aceste ferme eoliene, care duc la deteriorarea acestui uh, sit natural deosebit. Am întreprins multe acțiuni nu doar petiții, am înaintat și plângeri la comisie, plângeri care au făcut ca Bulgaria să fie uh, acuzată de Curtea de Justiție în 2016 pentru deteriorarea celor două situri naturale, iar acum vrem să ne asigurăm că aceste situri uh, sunt, uh, își regăsesc calitatea lor de dinainte. Am făcut multe până acum, iar situația chiar s-a îmbunătățit în Bulgaria. Energia și celelalte energii regenerabile sunt uh, planificate acum într-un mod mai uh, bun, legislația este mai uh, respectată, am pus la punct și hărți de sensibilitate cu alte cuvinte, am indicat care sunt acele zone în care aceste instalații de energie regenerabile pot fi amplasate și am subliniat uh, rolul dăunător pe care l-au eolienele asupra uh, păsărilor. Dar totuși există încă multe ferme eoliene uh, în zonă, trei mai ales care sunt în curs de construcție și care ucid păsări uh, pe ruta lor migratorie de-a lungul coastei Mării Negre. Căutăm sprijin și ajutor din partea Comisiei Petiții pentru a etapa următoare deciziei la Curtea de Justiție. Puteți vedea aici că multe păsări sunt uh, lovite de palele turbinelor. E vorba de vulturi, de pelicani uh, care nu uh, care zboară încet și nu pot cârmi foarte repede, drept pentru care sunt ușor lovite de aceste turbine. Puteți vedea că sunt multe gâște, de asemenea în zonă, iar aceste turbine chiar fac măcel printre ele. Noi vrem ca guvernul bulgar să acționeze și anume să pună capăt construirii de ferme eoliene, pentru că acestea sunt încă în curs de construcție, în uh, ciuda deciziei Curții de Justiție Europene. Uh, deci guvernul bulgar ar trebui să anuleze operațiunile în curs și uh, într-o etapă ulterioară să dezmembreze și să scoată din zonă aceste turbine eoliene, pentru că impactul lor nu poate fi uh, scăzut. Deci să se facă o evaluare a pagubelor, să se vadă precis care este efectul asupra păsărilor migratorii, uh, mai ales în privința uh, unei anumite specii de gâște care cuibărește în zonă. Și vrem să avem o imagine foarte clară a mortalității în uh, rândul acestor specii de păsări contăm pe sprijinul dumneavoastră în evaluarea mm, problemei și ampli, a amplitudinii sale și într-o stopare a impactului mm, și de asemenea pentru a ne asigura că atât legislația europeană cât și deciziile Curții de Justiție sunt puse în aplicare. Vă mulțumesc, dau cuvântul Comisiei Europene, doamna Rizova Calapiș. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, șase petiții care acoperă o paletă întreagă de probleme. Pe scurt, uh, uh, voi începe cu problema din zona Caliacra. Așa cum v-a spus petiționarul, Uh, a existat o hotărâre a Curții de Justiție din ianuarie anul curent, care era um, uh, care stabilea o procedură de încălcare cu două elemente. O dată desemnare uh, în baza directivei uh, păsări și habitate. Și apoi, în ceea ce privește activitățile economice. În privința activităților economice, Bulgaria încă mai evaluează impactul acestei activități economice, care face um, obiectul uh, deciziei în justiție. Comisia ține legătură cu autoritățile bulgare și urmărește cu mare atenție tot acest dosar. Dar aș vrea să lămuresc faptul că Comisia nu se află în poziția de a impune măsuri statelor membre. Există o întreagă jurisprudență în, în acest domeniu, deci statul membru este cel care propune măsuri, iar Comisia poate uh, spune dacă sunt suficiente sau nu. O altă problemă mm, scoasă în evidență de petiție este construirea unei uh, infrastructuri de schi în zona Parcului Natural Rila. Procedura de încălcare care vizează această problemă s-a încheiat deja pentru că autoritățile bulgare au, ne-au pus la dispoziție un plan de măsuri pentru protejarea sitului la cererea Comisiei, autoritățile bulgare uh, fac o raportare regulată în privința punerii de, în aplicare acestui plan. Ultima oară au făcut-o în luna octombrie. Autoritățile competente ne-au raportat că măsurile continuă să se aplice în conformitate cu calendarul inițial prevăzut. Ba, chiar sunt în avans față de calendar. Așadar, Comisia nu a identificat um, încălcări din partea Bulgariei în ceea ce privește dreptul mediului în această privință. E vorba de petițiile 1082 din 2007 și 1080 din 2009. Do 2040, pardon, din 89 apoi petiția 997 din 2007 și 1299 din 2007 de asemenea. Următoarea problemă are de-a face cu desemnarea insuficientă a zonelor de protecție specială în baza directivei păsări și uh, în baza directivei habitate. E vorba de petițiile 997 din 2007, 1336 din 2008 și 1518 din 2008. În ceea ce privește desemnarea în baza directivei păsări, Bulgaria a reușit să clasifice toate um, um, teritoriile, cu o singură excepție. Este vorba despre um, Uh, cordonul tampon RILA, care este foarte uh, uh, importantă pentru protejarea păsărilor de pădure. În iulie 2016, colegiul a hotărât să defereze Bulgaria Curții de Justiție Europene. În ceea ce privește desemnarea în baza directivei Habitate, situația este similară. Bulgaria a reușit să clasifice toate teritoriile cu o, câteva excepții din zona munților Rila. Iarăși este vorba aici despre o investigație aflată în, curt, în curs este în uh, faza inițială. În încheiere, singura, problemă, singura zonă problematică în Bulgaria este cea a munților Rila. În rest, teritoriile au fost desemnate fie ca zone de protecție specială, fie uh, zone de importanță comunitară. Următoarea problemă are de a face cu activitățile de construcție din zona litoralului Mării Negre. E vorba de preocupări din uh, petiția 1299 din 2017 și 1326 din 2008. Comisia investigațiile comisiei arată că într-adevăr există, au fost autorizate foarte multe proiecte, dar aceste autorizații au fost obținute înainte de aderarea Bulgariei, cu o singură excepție. Dată fiind sarcina probei care revine comisiei uh, și lipsei de dovezi, uh, nu a fost investigat mai mult Uh, cu excepția curățării um, albiei râului uh, Liva. Acest proiect era o măsură pentru prevenirea inundațiilor, dar autoritățile au întreprins o serie de măsuri pentru protejarea zonei, inclusiv plantarea de anumite specii în albia râului. Așadar, Comisia Europeană conchide că autoritățile bulgare au întreprins măsurile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile în baza dreptului european al mediului și, deci, Comisia a, încheiat, a închis procedura. Autoritățile bulgare au adus Comisiei un raport în privința punerii în aplicare a măsurilor în curs din zonă și a Uh, rezultatelor atinse, ultimul raport datând din luna august a acestui an. Ultima chestiune vizează autorizațiile multiple în zone protejate. E vorba de petițiile 1336 din 2008 și 1518 din 2008. Petiționarii uh, susțin că autorizațiile multiple pentru activități economice au fost uh, acordate încălcându-se dreptul în mai multe uh, zone protejate în perioada 2007-2009. Conform investigațiilor noastre, marea majoritate a proiectelor fie nu au fost puse în aplicare, fie autorizațiile au expirat ca urmare a introducerii de către autoritățile bulgare a, unei, a unui termen de expirare de 5 ani de zile pentru toate autorizațiile nefolosite. Uh, investigația din partea noastră încă este în curs, având în vedere că e vorba despre o chestiune mult mai complexă decât cele uh, precedente, care vizau anumite teritorii sau un număr restrâns de activități în următoarea, se va hotărâ în curând care va fi urmarea dată acestei proceduri. Mulțumesc. Colegi, dragi, aveți cuvântul. Doamna Pitela. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, situația este următoarea. În noile țări membre ale Uniunii Europene, Înainte nu existau prevederi legale în privința amplasării acestor ferme eoliene, acestor parcuri eoliene și nu existau nici precizări în drept în ceea ce privește gestionarea terenurilor, precum uh, nici în, uh, în privința amplasării, localizării acestor centrale electrice nu era vorba doar despre chestiuni ecologice, ci și despre chestiuni uh, electorale, de mediu, dar și uh, economice. Foarte adesea aceste oliene erau construite în apropierea uh, unor monumente sau unor zone turistice importante, lucru care a dus la uh, scăderea turismului în zonă. Cine ar fi vrut să-și închirieze o cameră la doi pași de o turbină eoliană? Apoi, și corupția reprezintă o problemă, pentru că foarte adesea aceste întreprinderi uh, Uh, au uh, făcut uh, presiune asupra autorităților locale pentru a obține permisul de construcție. Dacă îmi permiteți, toată această schimbare a fost posibilă mulțumită sprijinului foarte important acordat construirii de uh, surse de energie regenerabilă. Deci a existat un sprijin public foarte puternic pentru aceste uh, uh, noi tipuri de energie, lucru care a făcut ca în rândul autorităților locale să ia naștere un fel de sentiment de uh, a tot putere. Într-adevăr, uh, vreau să se adreseze o întrebare Bulgariei pentru a ști când vor fi uh, puse în aplicare toate condițiile care îi se cer și apoi și doar apoi vom putea închide această petiție. Margaret Auken. Mulțumesc. Cu câțiva ani în urmă am uh, fost la o, viziune de, la o vizită de teren de lucru de teren în Bulgaria și am văzut două lucruri. Atitudinea față de zonele protejate nu era nici de cum una de ocrotire a acestora. n-aș spune că Bulgaria chiar a făcut tot ce îi stătea în putință. Era foarte clar că erau uh, fel și fel de interese, însă în ceea ce privește amplasarea parcurilor eoliene, da, E adevărat că suntem pentru energiile regenerabile, pentru energia eoliană, care are foarte multe avantaje în, în ceea ce privește producția de energie. Uh, în primul rând, dar pe de altă parte și din pricina faptului că foarte ușor sunt dezmembrate și mutate în altă parte aceste turbine. Cu alte cuvinte, dacă sunt amplasate într-un loc greșit, pot ușor fi mutate în altă parte. Industria eoliană uh, Trebuie spus că de multe ori uh, amplasarea potențială numărul 2 e cel puțin la fel de bună ca prima. Deci Uh, este păcat ca acestea să fie amplasate fix în mijlocul rutei migratorii a păsărilor. Uh, sunt curioasă care a fost cea de-a doua opțiune a acestor constructori uh, de ferme eoliene. încă o dată, de cele mai multe ori, dacă mergi pe cea de-a doua variantă, rezultatul este aproape la fel de bun ca pentru prima variantă. Ba chiar și varianta 3 de cele mai multe ori este cel puțin la fel de bună ca varianta 1 în ceea ce privește forța vântului și așa mai departe, fără să aibă aceleași implicații asupra mediului înconjurător. Domnul Marinov. Mulțumesc. N-am să adaug nimic uh, la aceste detalii, dar pentru discuțiile viitoare pe acest fel de petiții care provin din Bulgaria, aș vrea să spun că mm, regimul uh, în regimul totalitar comunist, orice chestiune legată de mediu era văzută drept un atac la Partidul Comunist și la patrie. Dar acest lucru a dus la un dispreț uh, față de ocrotirea mediului. În ultimii ani a apărut un conflict între preocupările legate de mediu și interesele întreprinzătorilor economici, care au început să, să se bată cap în cap. Lipsa de tradiție a dus la conflicte foarte dure. Trebuie menționat faptul că o treime din teritoriul Bulgariei este și va rămâne pe viitor un uh, patrimoniu comun pentru întreaga Uniune Europeană. Sunt convins că cetățenii bulgari uh, vor apăs, apăra acest patrimoniu. Dar reprezentarea politică a Partidului Verde sau a ecologiștilor în general este foarte, foarte slabă. Nu există reprezentare în Parlamentul European și nici în, Par în Parlamentul Național și nici în cel european a ecologiștilor bulgari. Tocmai de aceea aceste petiții ar trebui să rămână deschise. Vă pot spune din experiență că atâta timp cât aceste petiții rămân deschise, când uh, vorbim uh, despre Rila, Caliacra și așa mai departe, în Parlamentul European se menține presiunea asupra acestor oameni din Bulgaria, care au propriile lor intenții și care poate se vor abține de la astfel de acțiuni pe viitor și nu vom ajunge în uh, cazul scenariului cel mai sumbru. În orice caz, mă aștept să mai apară astfel de petiții pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Margaret. Da, sunt întru totul de acord cu descrierea dumneavoastră, domnule Marinov. În Bulgaria, ă, societatea ă, civilă este foarte vie și îmi aduc aminte că ne-au ă, prezentat dovezi științifice foarte solide. Dar, într-adevăr, pe de altă parte, reprezentarea mișcării și intereselor ecologiste este foarte slabă în Bulgaria în uh, viața politică. Într-adevăr, să le lăsăm deschise aceste petiții și să îi tot întrebăm pe cei de la comisie ce fac în acest sens. Pentru că societatea civilă bulgară are nevoie de sprijinul nostru și natura din Bulgaria are nevoie de sprijinul nostru. Eu vreau să știu dacă uh, s-a investigat uh, și uh, opțiunile 2 și 3 în ceea ce privește amplasarea acestor uh, ferme eoliene. Mie mi se pare extrem de important acest amănunt. Da, E foarte interesant să-l aud pe domnul Marinov uh, spunând că ecologiștii nu sunt reprezentați. Dar, pe de altă parte, și dumneavoastră, domnule Marinov, chiar vă bateți capul pentru a ocroti mediul înconjurător în Parlamentul nostru. Precum spuneam, este vorba despre o paletă foarte amplă de petiții. Sunt de acord cu domnul uh, Marinov și doamna Auken, dar uh, să luăm seama și la ce a spus Comisia. În anumite puncte, petiția ar trebui închise. 997, 1336 și 1518. Uh, în aceste petiții um, problemele încă există și sunt chiar mari. Dar 1082, uh, 622 și 1299 pot fi închise. Pentru că acolo chiar s-au înregistrat progrese la nivel național. Și, în general vorbind, Aș vrea să adresăm o scrisoare în care să subliniem discuțiile pe care le-am avut în comisia noastră astăzi, o scrisoare care să fie adresată guvernului de la Sofia. Și să subliniem faptul că ne preocupă, în general, tendințele din acest uh, domeniu și că urmărim cu mare atenție chestiunile din cele trei petiții care au rămas deschise. Sunteți de acord? Minunat. Bun, păi așa vom face și trecem mai departe la următorul punct. Și aici este vorba despre un pachet de petiții. Aveți dreptate, spune doamna președinte, la o intervenție din sală fără microfon. Da, aveți dreptate, m-am grăbit așa de tare că am uitat să spun că dau din nou cuvântul petiționarului, dar pe care îl rog să fie foarte succint. Vă mulțumesc și mulțumesc pentru sprijin. În fine, permiteți-mi să subliniez că e foarte important că decizia, hotărârea Curții de Justiție trebuie să fie respectată și să fie întreprinse acțiuni în baza acesteia atunci când există o încălcare constatată prin, de Curtea de Justiție Europeană, aceasta să fie uh, reparată. Vă mulțumesc, spune președinta, pentru toată energia și timpul pe care l-ați acordat apărării acestei cauze. E clar că e o, o cauză spinoasă. Încă o dată vă mulțumesc și mulțumesc și ție, Margaret, pentru că ne-ai adus aminte de multe elemente importante. Trecem la punctul 21. Petiționarul este prezent în sală, căruia îi voi da cuvântul pentru trei cuvinte, ă, trei ă, pentru fiecare intervenție. Trei minute, vă rog, nu mai mult. try to use the microphone. Se oye? Acum se aude? Mulțumesc. Bună ziua și vă mulțumesc uh, foarte mult pentru invitație. Vom uh, face o singură intervenție în loc de trei, dacă ne permiteți. Vom aduce și documente care să susțină petiția noastră. În primul rând, este o chestiune foarte gravă pentru noi, ca de altfel toate chestiunile care sunt dezbătute aici. Însă pentru noi este foarte important să putem fi auziți uh, de către comisie. Pentru că deseori atunci când uh, facem petiții, facem plângeri în instanță uh, pentru chestiuni care ne interesează, care au de-a face cu uh, spațiile naturale, cu rețeaua Natura 2000 sau cu zonele din uh, regiunea Asturias, uh, ni se spune că nu uh, putem protesta pentru că Uniunea Europeană cere toate acele criterii să se îndeplinească. Uh, și uh, nu putem neglija aceste aspecte pentru că mm, asta face ca cetățenii europeni să se îndepărteze de UE și să uh, nu mai fie de acord cu toate aceste legislații europene. Noi însă considerăm, suntem absolut uh, convinși că nu Uniunea Europeană și nu directivele europene cer aceste lucruri și că nu e nevoie să ne prezentăm de fiecare dată în instanță pentru a ne asigura uh, drepturile fundamentale și pentru că încă o dată să ni se confirme aceste drepturi. Chestiunea pe care o prezentăm astăzi uh, se referă la propuneri din 1997 și 1998, uh, care, uh, petiții care au fost admise în 2004. După cum știm, directiva privind habitatele, la articolul 4, prevede un termen maxim de 6 ani pentru ca uh, aceste zone speciale de conservare să fie desemnate. Uh, acest lucru s-a făcut prin două decrete în Asturias uh, din 2014 și 2015, decrete care au fost anulate în instanță pentru a doua oară. Deci, iată, au trecut 20 de ani și aceste zone nu au fost încă desemnate drept uh, zone de special uh, interes. Știm că există o procedură de încălcare care a fost demarată împotriva Spaniei și în scrisoarea trimisă de comisie uh, se cerea statului spaniol să se respecte uh, directiva, uh, se recunoștea faptul că aceste zone uh, nu au fost desemnate, că nu existau măsuri de conservare adecvată și cu toate acestea Spania practic reprezintă 20% din spațiile protejate în Uniunea Europeană. Față de media de 18% în Europa, mi se pare destul de mult. Uh, se aduceau scuze precum lipsa de resurse umane, insuficienta cunoaștere a, a stării actuale în ceea ce privește conservarea și iată am adus aici documente care reprezintă 68.000 de pagini și prin acestea dovedim că nu există uh, studii uh, concrete, că nu există o Uh, certitudine juridică în ceea ce privește planificarea, că nu există studii juridice, că nu există planuri uh, de prevenire, că nu există uh, resurse umane desemnate și, prin urmare, scuzele care au fost prezentate de administrația regională nu sunt valabile. Termenul acela de șase luni care trebuie respectat de administrația regională, nici măcar acel termen n-a fost respectat. Și în uh, decretul administrației regionale se recunoaște acest lucru, se spune că zonele uh, trebuiau să fie desemnate până în 2010 și acest lucru nu s-a făcut. Noi ne-am prezentat în fața instanțelor și a, uh, ni s-a făcut dreptate și pentru a doua oară acest decret a fost uh, anulat. Faptul că aceste norme au fost încălcate, norme care sunt o garanție a drepturilor cetățenilor, uh, ne face să credem că nu putem accepta așa ceva și ni se cere să aducem dovezi aici, însă ce dovadă mai bună decât faptul că tribunalul ne-a dat dovada, ne-a dat dreptate pentru a doua oară consecutiv și uh, în documentele pe care le-am adus asta se vede că studiile tehnice și științifice nu sunt făcute. Uh, cred că uh, nu putem lăsa nepedepsit această încălcare a directivei și cerem Comisiei să uh, ia măsuri corectoare și chiar dacă vi se pare poate exagerat uh, ceea ce am să spun, cred că ar trebui să se facă o revizuire completă a listei care a fost propusă în urmă cu 20 de ani și care la 12 ani după directiva uh, Comisiei au rămas în continuare zone care nu au fost desemnate drept uh, zone SIC și nu au planuri de gestiune corespunzătoare. De ce dorim o astfel de revizuire? Pentru că motivele care au dus la acele propuneri pentru spații SIC în urmă cu 20 de ani, nu știm dacă rămân în picioare sau nu, dacă există uh, studii care să le susțină sau nu. Pe de altă parte, în această regiune a Spaniei, 90% din teritoriu este deja protejat prin uh, legislația uh, națională și prin alte tipuri de concepte. Noi considerăm de asemenea că Comisia ar trebui să vadă ce se întâmplă cu extinderea unei legislații de mediu în mod generalizat pentru o anumită regiune. O legislație care, în mod normal, în celelalte state membre se aplică în mod restrictiv și uh, cu motive întemeiate. Pe de altă parte, costurile legate de conservarea teritoriului ar trebui să fie compensate pentru cei care își aduc contribuția pentru protejarea acestui patrimoniu național. Sunt foarte multe restricții care ar trebui să se uh, analizeze. În ceea ce privește compensațiile de natură economică, pur și simplu nu există compensații oferite proprietarilor privați care reprezintă 95% din uh, uh persoanele afectate în ceea ce privește aceste teritorii. Și acesta este unul din motivele pentru care tribunalele au anulat, practic, aceste decrete. Noi, practic, vorbim aici de încălcarea drepturilor fundamentale, așa cum sunt recunoscute ele în tratatele și convențiile UE subliniem și importanța rezoluției din Parlamentul European uh, din 2013, uh, în care se face referință la Spania și se arată că dreptul la proprietate este un drept fundamental, un drept recunoscut în tratatele și convențiile semnate de UE și încălcarea acestor drepturi reprezintă o încălcare a uh, tratatelor și convențiilor europene. Se face referință aici și la dreptul la um, echitate, pentru că există zone în care nici măcar proprietarii nu pot intra fără acordul administrației, fără să existe nicio compensație pentru aceasta. În fața unei astfel de atitudini de-a dreptul abuzive cu care ne confruntăm din partea uh, guvernului regional, în fața acestei atitudini de încălcare a drepturilor noastre, uh, Credem că uh, Comisia Europeană ar trebui să ceară explicații, să revizuiască aceste proceduri și să se ceară respectarea drepturilor fundamentale, drepturi de care dispunem în calitate de cetățeni europeni și pe care dorim să le uh, evocăm aici în fața comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum dau cuvântul comisiei, domnul Ciprian. Mulțumesc, doamnă președintă. Există mai multe chestiuni care sunt prezentate în această petiție. În primul rând, e vorba uh, de desemnarea uh, spațiilor Natura 2000. Și aici, directivele nu specifică care este suprafața pe care statele membre pot să o includă în Natura 2000, în rețeaua Natura 2000. Nu există un minim sau un maxim. Directiva spune că statele membre trebuie să desemneze aceste arii în baza unor criterii științifice. Deci, ținând cont de prezența uh, speciilor sau a habitatelor definite de directivă. Și știm că biodiversitatea nu este uh, distribuită în mod egal în uh, Uniunea Europeană. Din datele noastre, 20, 20% din teritoriul uh, uh, din Asturia este acoperit practic de această rețea Natura 2000 în conformitate cu directiva privind habitatele și păsările. Și nu avem uh, informații care să ne arate că această desemnare a arilor uh, de conservare să nu se fi făcut uh, ținând cont de criterii științifice. În al doilea rând, problema protecției acestor arii desemnate. Statele membre au obligația de a implementa toate măsurile necesare pentru a evita deteriorarea habitatelor și uh, perturbarea vieții acestor specii pentru zonele care au fost desemnate. Aceasta ar putea implica restricții sau limite pentru anumite activități. Felul în care se aleg aceste măsuri depinde în exclusivitate de autoritățile competente din statele membre. Un alt aspect este cel al gestiunii acestor uh, situri, care trece dincolo de protecția propriu-zisă. Pentru că protecția înseamnă să eviți un impact negativ, gestionarea înseamnă mult mai mult pentru că poate să însemne și îmbunătățirea situației a condițiilor în aceste arii. Directiva stipulează că statele membre trebuie să ia măsurile de conservare necesare pentru a putea atinge obiectivele stabilite pentru fiecare zonă. Aceste măsuri pot fi de natură foarte variată. Poate fi vorba de planuri de eh, management, eh, poate fi vorba de măsuri eh, administrative sau contractuale și aici, bineînțeles, totul ține de statele membre. Atâta timp cât măsurile reflectă nevoile ecologice ale speciilor din acele habitate și care permit atingerea obiectivului de conservare a acestora. În regiunea Asturias, suntem conștienți de faptul că aceste măsuri de conservare au fost într-adevăr definite, însă în luna septembrie o instanță, un tribunal spaniol a anulat decretul referitor la desemnarea măsurilor de conservare pentru două situri Natura 2000. E vorba de o informație recentă de care vom ține cont atunci când vom analiza răspunsul Spaniei în uh, procedura de încălcare care a fost uh, uh, menționată aici 2015-2003 împotriva Spaniei și care se referă la lipsa desemnării acestor zone și a implementării unor măsuri de conservare. Un alt aspect important este cel al finanțării fonduri care să susțină gestiunea în aceste zone. Din câte am înțeles, petiționarii consideră că uh, Fondul European de Dezvoltare Agricolă n-ar trebui să fie folosit pentru a face plăți în cadrul rețelei Natura 2000. Însă noi considerăm că regulamentul de implementare al Natura 2000 arată în mod explicit că există o prioritate la nivel european și anume aceea de restaurare, prezervare și îmbunătățire a ecosistemelor, incluzând aici în mod explicit obiectivul uh, ecodiversității, biodiversității în rețeaua Natura 2000. Există și alte articole care includ măsuri uh, specifice pentru Natura 2000, așa numitele plăți Natura 2000. Deci utilizarea acestui fond FEADER pentru a susține măsuri de conservare în rețeaua Natura 2000 uh, reprezintă o alegere absolut coerentă pentru statele membre în conformitate cu politicile de dezvoltare. Un ultim uh, punct, uh, accesul publicului la informații. Directiva 2003-4 EC stabilește obligațiile statelor membre de a oferi accesul acestei informații la cerere, asta în primul rând, și în al doilea rând, o diseminare progresivă a informațiilor legate de mediu care să fie făcute disponibile sub formă electronică. În urma evaluării documentelor disponibile, documente care ne-au fost uh, trimise, n-am identificat nicio încălcare a acestei legislații de mediu. Iată de ce nu putem vorbi aici de o încălcare a legislației comunitare din partea autorităților spaniole. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul colegilor Doamna Valina, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Regiunea Asturias are uh, 49 uh, de zone uh, SIC și aproape 30% uh, din spațiul său este protejat, așa cum a arătat uh, Comisia Europeană. Uh, suntem de acord că este un peisaj special care trebuie protejat și să ținem cont și de uh, impactul asupra mediului. Practic, în felul acesta ne protejăm biodiversitatea și tocmai de aceea uh, legislația și instrumentele de punere în aplicare, cum ar fi, de exemplu, instrumentul de gestionare integrată, trebuie să garanteze, în primul rând, compensații economice pentru persoanele afectate, care nu pot să își continue activitățile în mod uh, normal și, în al doilea rând, să se facă un plan de gestiune adecvat, pentru că nu se poate proteja dacă nu există un plan de gestiune potrivit. Nu se poate reglementa doar pentru a primi fonduri europene, e nevoie și de un plan uh, durabil în care să se facă o compatibilitate între acest plan și uh, activitățile obișnuite ale oamenilor. În răspunsurile pe care le-am primit de la Comisie în 2015 și 2016 am văzut că nu există nicio neregulă în ceea ce privește instrumentul de gestiune integrat și aceasta deși au existat uh, două sentințe din partea Tribunalului de Justiție din Asturias care au dat dreptate petiționarilor. Mi se pare destul de grav acest lucru din partea Comisiei. Există două motive principale. În primul rând, nu există uh, Uh, un raport de gestiune a activităților și, în al doilea rând, nu s-au oferit uh, compensații economice pentru uh, pierderile de venit ale proprietarilor. Și, practic, există um, sate întregi care au dispărut pentru că și-au pierdut, practic, activitățile de creștere animalelor pe care le aveau. Ni se pare că petiția trebuie susținută, ni se pare grav dacă nu se oferă compensații economice pentru acești proprietari, atunci ce se face cu aceste fonduri de la FEDER, care se spune că sunt folosite pentru a indemniza proprietarii? Cred că ar trebui să se uh, deschidă o anchetă și îmi pare foarte rău pentru că e vorba de țara mea, dar e vorba aici de fonduri publice, de bani publici și eu aș menține petițiile deschise aș trimite o scrisoare Guvernului uh, Regiunii Asturias pentru a cere mai multe informații și o altă scrisoare către Ministerul de Mediu pentru a vedea ce se întâmplă în acest domeniu. Și Comisia Europeană ar trebui să evalueze situația. În cazul în care uh, situația nu se schimbă, ar trebui să se inițieze o procedură de încălcare față de Spania. Mulțumesc, Rosa. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând petiționarilor și Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a oferit. Ce mi-a atras cel mai mult atenția în această petiție a fost faptul că s-a dus la cunoștința Comisiei de mai multe ori faptul că există o încălcare a legislației comunitare și de mai multe ori Comisia a răspuns că nu ar fi așa. Asta s-a întâmplat în 2015 uh, și septembrie 2016, când Comisia a arătat că nu există o încălcare din punctul de vedere al gestiunii rețelei Natura 2000. Uh, pe de altă parte, uh, tribunalele spaniole, respectiv cel din regiunea Asturias, a anulat toate decretele naționale și aceasta arată că ceva nu e în regulă aici. Așa că nu am înțeles de ce nu s-a constatat acest lucru mai devreme dacă uh, tribunalele spaniole sunt uh, plus cele care trebuie să garanteze bună aplicare a legislației comunitare. Deci ceva nu merge bine aici. Sunt de acord cu Angela, uh, care, bineînțeles, uh, este foarte interesată de ce se întâmplă în teritoriul său natal, cred că atunci când există astfel de spații protejate, trebuie să se ofere și compensații economice care lipsesc în ziua de astăzi și, există, uh, și nu există nici planuri de gestiune adecvate. E bine că acum am primit uh, informații suplimentare, se așteaptă și o analiză a ultimelor sentințe date în instanță în Spania, să vedem care va fi răspunsul Comisiei față de guvernul uh, din Asturias. Da, nu mai avem uh, pe nimeni înscris pe lista de vorbitori, însă așa cum spunea foarte bine comisia, atunci când s-a evaluat activitatea guvernului din Asturias, practic nu exista niciun fel de încălcare a legislației comunitare din punctul de vedere al petiției prezentate. Însă, și există aici un însă important, uh, așa cum a arătat și colegul din Spania. Practic, acum, uh, guvernul din Spania ar trebui să ofere compensații economice proprietarilor afectați, pentru că asta nu ține de competența Comisiei sau a Comisiei PETI, ci de competența autorităților spaniole pentru a se asigura că se oferă compensațiile economice aferente pentru restricțiile care au fost impuse. De altfel, uh, în uh, fondul FEADER se includ uh, astfel de ajutoare drept compensații și la articolul 30 al regulamentului se prevede și posibilitatea unor plăți uh, în rețeaua Natura 2000 pentru a compensa beneficiarii pentru costuri suplimentare ce trebuie suportate în urma desemnării unor zone protejate. Deci, ce ar trebui să facem acum ar fi tocmai să arătăm că este foarte important ca toate aceste măsuri să se pună în aplicare și oamenii să fie compensați, deci să se ofere de adevăratele aceste compensații economice. Sunteți de acord și vom menține petiția deschisă până când vom primi un răspuns uh, pe măsură din partea autorităților spaniole. Foarte bine, facem așa și trecem mai departe și am să dau din nou cuvântul petiționarilor, dar foarte pe scurt, dacă doriți să interveniți. Da, mulțumesc. Aș vrea să răspund la două chestiuni aici. Nu putem dovedi ceea ce nu există. Uh, este așa numita aprobatio diabolică. Nu există rapoarte tehnice sau științifice în cele 68.000 de pagini ale decretului, practic nu există niciun fel de studiu, deci nu putem aduce noi acest studiu. Iar în ceea ce privește fondurile de dezvoltare rurală, practic nu a fost oferită nicio compensație. Iată ce spune tribunalul propunerea care uh, s-a făcut uh, de a oferi compensații erau fonduri de dezvoltare rurală care poate în anul 2020 uh, vor ajunge în Asturias. Deci nimic uh, în prezent. Iată de ce cerem comisiei să intervină pentru a vedea ce s-a întâmplat cu banii care au ajuns în Spania, pentru că persoanele afectate nu au primit nici măcar un ban uh, drept compensație. Și Vă asigur că e vorba aici de drepturi care sunt încălcate, chiar și libertatea de mișcare, drepturi fundamentale garantate în tratatele Uniunii, dreptul la proprietate, pentru că nu poți uh, impune restricții fără să oferi uh, compensații. Iată ce se întâmplă în uh, Asturias și de aceea cerem Comisiei să intervină pentru a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor de acolo și pentru a cere ca legislația să se respecte, așa cum arată Uh, dreptul european, dreptul comunitar. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu foarte mult. Este o adevărată obligație acum pentru autoritățile uh, din Spania și autoritățile din regiunea dumneavoastră pentru ca aceste fonduri să fie distribuite în conformitate cu legea. Comisia însă nu poate interveni, dar ceea ce putem face noi din partea comisiei noastre este să trimitem o scrisoare și să arătăm că obligația aceasta rămâne în picioare și este de competența acestor autorități naționale și că așteptăm un răspuns rapid la întrebările noastre. Și până când nu vom primi acest răspuns, păstrăm uh, petiția deschisă în continuare. Vă mulțumesc și vă mulțumim că ați călătorit până aici. Vă dorim uh, un drum uh, plăcut până acasă, la dumneavoastră, în uh, acea regiune minunată și vom menține legătura. Acum, avem un schimb de opinii comun pentru cele două avize referitoare la tratatul de la Marrakesh. Avem cei doi raportori în sală. Avem 10 minute la dispoziție, așa că foarte succint. Rosa, te rog. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt. După cum știți, în anul 2013 uh, s-a semnat uh, tratatul de la Marrakesh, care însă n-a intrat în vigoare imediat. Uh, în tratatul de la Marrakesh se oferă o excepție, o derogare în ceea ce privește protejarea drepturilor intelectuale pentru persoane nevăzătoare și așa mai departe. Comisia a publicat anul acesta mai multe propuneri în ceea ce privește uh, drepturile intelectuale. Uh, e vorba de directiva în ceea ce privește uh, utilizările permise ale operelor și alte opere, obiecte protejate și drepturi conexe pentru persoane nevăzătoare cu deficiențe de vedere. E vorba de documente care respectă spiritul și conținutul tratatului de la Marrakesh pentru a uh, facilita accesul la uh, uh, opere pentru persoanele nevăzătoare sau cu uh, dificultăți de citire a materialelor imprimate. Deci, eu propun să susținem propunerea Comisiei, care corespunde tratatului de la Marrakesh și uh, toate organizațiile europene Uh, susțin o astfel de propunere și să nu acceptăm schimbări care ar putea pune în pericol acest lucru, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor clauze de disponibilitate comercială sau de uh, remunerație, pentru că aceasta ar putea avea consecințe în toate statele membre ale Uniunii. Deci propun să se respingă orice fel de propunere în ceea ce privește considerentul 11, pentru că aceasta ar schimba sensul propunerii inițiale. După cum știți, uh, remunerarea depinde de statele membre, deci ar trebui să uh, susținem propunerea inițială a Comisiei Europene și același lucru și pentru disponibilitatea comercială. Eu vă propun, prin urmare, să susținem Comisia pentru a ține cont de uh, toate categoriile cu dizabilități de fapt, imediat după această ședință voi avea o audiere pe această temă și sper să mă susțineți cu propunerea pe care am făcut-o. Mulțumesc. Margaret. smule længere, men ikke så meget, det lover jeg. Jeg vil blot her fremhæve, at... Øh, nu vreau să intervin prea mult timp, vreau totuși să spun că este o chestiune importantă, având în vedere perspectivele și este important să finalizăm acest proces. Dacă au existat probleme, bine, ele sunt uh, datorate faptului că statele membre au uh, tergiversat punerea în aplicare și interesele din spatele acestei atitudini nu sunt neapărat lăudabile s-au urmărit niște beneficii ratificarea din partea statelor membre ar trebui să se desfășoare rapid. Și se poate face ceva în Europa în această privință, pentru că acum situația este cât se poate de rea. Deci asta ne interesează cu precădere ca Comisia să își aducă sprijinul astfel încât regulamentul să se finalizeze cât mai repede. Și, și în Iuri, membrii sunt de acord, au căzut de acord. Cel mai cel mai bine pentru persoanele cu dizabilități de vedere uh, din Europa ar fi să avanseze rapid acest document și să fie adoptat în Parlament și ne bucurăm că putem să acceptăm acest lucru, mai ales uh, abordarea fast track. Nu mai avem mult timp rămas la dispoziție și ca raportoare pe acest regulament pot să sper că colegii mă vor sprijini și am trei propuneri concrete de făcut. Una legată de terminologie. Propunem ca conceptul de documente disponibile, accesibile Uh, persoanelor cu dizabilități de vedere uh, și, și um, conceptul legat de protecția datelor să fie incluse în, în uh, regulament, pentru că ele apar și în directivele pertinente, inclusiv în directiva privind protecția datelor. Trebuie să găsim o soluție astfel încât să includem aceste concepte și să um, avem și structura pentru rezolvarea conflictelor care ar putea apăra, apărea. Astfel încât cerințele să se aplice în mod real și anume în toate statele membre. Acesta este principiul uh, fundamental după care trebuie să ne ghidăm și să ținem cont și de Convenția Drepturilor Omului pentru persoanele cu dizabilități ale ONU, deci să facem trimitere și la ea. Da, de fapt, noi am fost liderii, promotorii eh, pentru tratatul de la Marrakesh, deci eh, nu au existat disensiuni politice, ci am fost cât se poate de uniți pentru a finaliza acest proces. Însă vă rog să transmiteți amendamente până în 13 decembrie la ora 3 Votul va avea loc în 24 ianuarie în comisia noastră și în 30 ianuarie în comisia jurii. Aș vrea să vă dau posibilitatea, stimați colegi, să interveniți, dar pentru că, de fapt, pozițiile nu sunt așa de diferite, am să dau poate cuvântul succint comisiei, reprezentantului comisiei, domnul Marco, Marco Iurelo. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Și eu pot să intervin cât se poate de rapid în spiritul acestei reuniuni și în spiritul obiectivelor pe care înțeleg că le urmărim cu toții prin această propunere legislativă. Nu cred că trebuie să vă aduc aminte care este uh, povestea din spatele propunerii și conținutul propunerii. Știu că comisia dumneavoastră în mod special a fost foarte activă pe marginea acestui document pentru a menține un anumit nivel de presiune în UE și asupra statelor membre, astfel încât să intre în vigoare tratatul de la Marrakesh. În general, eu cred că Comisia este mulțumită să observe că Parlamentul European, în general, a salutat propunerile Comisiei în acest sens și abordarea pe care am dorit să o avem, având în vedere că este vorba despre o chestiune importantă, foarte specifică, de altfel, e o propunere specifică legislativă și căutăm să introducem condiții specifice, dar uh, rămânând aliniați la tratatul de la Marrakesh. Deci, spunem că salutăm modul în care Parlamentul European intenționează să abordeze dosarul. Ieri a avut loc o primă prezentare a, a proiectului de raport în Comisia Jurii și înțelegem că și cei din Consiliu progresează cu dosarul. Deci avem motive să credem că dacă cu toții ne respectăm calendarul și prioritățile și obiectivele, vom putea să discutăm uh, cât se poate de rapid acest dosar. Deci vom putea să-l finalizăm chiar sub președinția malteză, deci în prima parte a anului viitor. Comisarul cu siguranță este gata să sprijine acest proces de a accelera procedurile pe acest dosar. Este 12.30 fix și este ultima reuniune pe anul acesta. Următoarea reuniune în comisia noastră are loc în 23 ianuarie și e puțin ciudat să vă spun de pe acum uh, uh, Crăciun fericit, că o să ne mai vedem pe coridoare, dar uh, în calitatea mea de președinte a comisiei, vă doresc uh, toate cele bune deja pentru anul următor și vom, ne vom mai vedea cu siguranță.